Um, bună ziua, dragi colegi. Am dat tuturor timp să își revină după vacanță și să stea un pic de vorbă. Trebuie însă să începem. Sper că ați avut o bună vacanță de vară, că ați revenit cu energie și entuziasm pentru următoarele câteva luni, înainte să obosim din nou și să așteptăm vacanța de Crăciun. În, în uh, comunicările președintelui spune că este 12 iulie, nu e așa, nici ceasul nu merge bine, spune că e 6 și 19. Oricum, avem ordinea de zi, dacă sunt modificări, eu n-am ce modificări să vă comunic, o adoptăm. La comunicările președintelui, mâine dimineață avem o audiere comună cu Comisia pentru Relații Comerciale, Aid for Trade, va fi o, un eveniment foarte important. Există o comunicare de la Comisie deja în acest sens. Din păcate, eu mâine dimineață nu pot participa, fiindcă trebuie să fiu în circumscripția mea, unde am niște angajamente de mai de mult asumate, dar sper să meargă colegii. Secretariatul uh, v-a adus aminte că există această audiere, sunt mulți vorbitori invitați. Sper să fie prezenți și colegii noștri și colegii INTA. Iar săptămâna viitoare, joi, pe 7 septembrie, STOA organizează un high-level expert meeting pe uh, inovarea tehnologică pentru ajutor umanitar și asistență pentru persoanele cele mai vulnerabile. Cu siguranță un subiect interesant, fiindcă a oferi ajutor rapid oamenilor prin tehnologie este un element important. Uh, audierea va fi joi după amiaza, săptămâna viitoare, de la ora 2 până la 5 jumate. Să trimitem o notă, așadar. Alte comunicări nu am de făcut. Punctul 3. Adoptarea proceselor verbale de pe 26 iunie. Dacă aveți comentarii de făcut, vă rog să-i transmite secretariatului și dacă nu sunt comentarii până la finele reuniunii, se consideră adoptat documentul. Subiectul 4. Uh, comisia este aici, aveți de făcut o comunicare, bine ați venit după vacanța parlamentară. Mulțumesc, doamna președinte, așa este. Am un scurt punct de informare. E vorba de un subiect uh, important pentru această comisie. Planul uh, de acțiune EU Gender Action Plan a fost transmis astăzi E vorba de capacitarea femeilor, egalitatea de gen, uh, rolul uh, fetelor și al femeilor în relațiile externe în Uniunea Europeană. E un program până în 2020 care se află acum în lucru la Parlament și la Consiliu și vă stăm la dispoziție pentru explicații și discuții dacă va fi necesar. Să ne spuneți ce acțiuni considerați că ar fi utile pentru acest uh, dosar. Da, e uh, de bun augur pentru că chiar eu sunt raportor pe acest subiect și ideea era să discutăm cu ambasadorii, trei sunt uh, prezenți deocamdată, vrem să discutăm și cu Comisia FEM. E un raport destul de dens. Nu știu cum îl voi parcurge până în după amiaza aceasta, dar oricum e un document util și să vedem cum ne organizăm. Poate chiar împreună cu cei de la FAM să facem o prezentare, fiindcă este un subiect important. Să plasăm totul și în contextul calendarului raportului meu. Secretarul, secretariatul se va ocupa. Mulțumesc pentru comunicare. Dragi colegi, trecem la subiectul 5. O chestiune foarte importantă pentru noi, implementarea Fondului European Fiduciar pentru Africa. E vorba de Fondul European Fiduciar de uh, Urgență pentru pentru Africa, ajutor pentru dezvoltare, pentru migrație și așa mai departe. Au fost alocate sume impresionante, 2,8 miliarde de euro, în principal de la EDF dar multă parte din finanțare vine acum de la DCI și noi suntem responsabili de acest uh, subiect, așa că trebuie să avem un drept de examinare. Când a fost creat acest fond, ideea era ca Uniunea Europeană să contribuie cu niște sume, dar și statele membre la rândul lor. Însă sumele cu care au contribuit statele membre sunt foarte mici, doar 217 milioane de euro, dar statele membre cu siguranță vor spune că, dacă totul e finanțat prin IDF, deja contribuția a fost făcută. Însă e vorba de finanțarea bilaterală, care nu a fost înfăptuită. Suma este mică, venită din domeniul bilateral. Au fost contractate mai multe proiecte și implementate și vrem să știm mai multe. Ce se întâmplă cu acești bani, pentru ce sunt folosiți? În dosarul dumneavoastră aveți raportul anual Doamna Carea Montese este aici, director pentru, de la DEFCO pentru Africa Centrală și Occidentală. O îngrijorare la Parlament este despre cum sunt utilizate fondurile și apoi dacă Parlamentul poate să-și, să-și exercite dreptul de examinare. Uneori, Comisia e presată să acționeze rapid, dar noi nu primim informația în timp util de la comisie ca să facem și noi o verificare. Ceea ce ține de prerogativul nostru și primim uh, multiple rapoarte, dar doar despre finanțare. Nu ne spune, nu ne, ni se spune concret pe ce merg banii și cum sunt cheltuiți. Primim informații despre ce s-a cheltuit, dar uh, asta după ce sumele au fost utilizate. Noi am vrea să exercităm dreptul acesta de control, uh, iar Comisia, în dialog cu Parlamentul, a fost de acord că vom avea și un eurodeputat în uh, Consiliul Director al Fondului Fiduciar. Dar problema este cu întâlnirile care au loc de obicei vinerea înainte de Strasburg. Discutăm acum despre comisie pentru a explica cât de greu este să combin vinerea cu săptămâna de Strasburg ar trebui ca reuniunile să aibă loc într-un moment în care eurodeputații să fie în măsură să participe la ele. Fără a lungi vorba, dau cuvânt doamnei Montesi pentru o vedere de ansamblu față de ce s-a întâmplat până acum și apoi uh, adunăm întrebări din sală. Mulțumesc foarte mult! Puhă. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativa pe care ați avut-o de a ne invita. Este o plăcere pentru noi, Comisia, să facem toate eforturile posibile pentru a consolida această comunicare și pentru a asigura transparența uh, gestionării acestui fond din partea Parlamentului. În ianuarie am fost deja aici pentru a vă prezenta acest uh, proiect și așa cum tocmai a remintit doamna președinte, am distribuit de asemenea rapoartele anuale pentru anul 2016 și, bineînțeles, începând cu luna ianuarie, vom încerca să pregătim raportul pentru anul 2017. Trebuie să vă fac o prezentare succintă, deci nu pot să intru în toate detaliile, însă ca să vă răspund la întrebare, doamnă președinte, în ceea ce privește conținutul raportului, și exemplele concrete, pot să vă spun că am încercat să arătăm clar prin niște tabele care sunt obiectivele cheie ale fondului fiduciar prin prezentarea unor exemple uh, concrete de proiecte sprijinite. Deși prezentarea mea nu va fi foarte exhaustivă, vă rog uh, pe toți să consultați acest raport. Nu aș vrea să încep să prezint din nou obiectivele majore ale acestui fond fiduciar, deoarece acestea sunt deja bine cunoscute. Titlul fondului reamintește natura acesta. E un fond pentru stabilitatea regiunilor din Sahel, regiuni într-o situație critică, unde nivelul de sărăcie este foarte mare și sunt inițiative care au ca scop combaterea cauzelor profunde ale migrației. Migrație nereglementată, bineînțeles, și încă un element care se regăsește în titlu, sunt sprijinite de asemenea persoanele strămutate în regiunile acoperite de acest fond fiduciar. Deci nu, numărul de persoane strămutate este semnificativ. Aici avem câteva cifre. De la ultima mea prezentare din luna ianuarie, uh, sumele disponibile sunt acestea. Deci am început cu o sumă de 1,8 miliarde. Între timp, din cauza um, evenimentelor pe care vi le-am prezentat în Parlament, acum suma totală e de 2,8 miliarde. 2,9 miliarde, mă scuzați, deci aproape 3 miliarde. Dacă e să ne uităm la cifrele de execuție, putem vedea că deja am sprijinit și finanțat 117 proiecte pentru o sumă totală de 1,9 milioane, miliarde. Vă reamintesc că um, avem trei uh, aspecte. ciadul. Cornul Africii și încă o parte a fondului care se ocupă de țările din nordul Sahelului. 117 proiecte deja au fost adoptate. Deci față de obiectivul pe care îl aveam, de a institui un fond fiduciar care să ne permită să acționăm și să finanțăm rapid proiectele, deci iată că am reușit să dovedim că avem această capacitate de a accelera procesul de adoptare a proiectelor. Deci având în ziua de astăzi 117 proiecte adoptate și un total de 169 contracte uh, deja semnate. Deci, între adoptarea proiectului și punerea în aplicare, aici am făcut un efort important de accelerare a întregului proces de uh, lansarea proiectelor adoptate. Deci din 117 proiecte am semnat deja 169 de contracte pentru o sumă totală de 1,2 miliarde. Deci asta arată cât de mult am accelerat eforturile. Parlamentul ne ceruse de asemenea să deblocăm plățile cât mai rapid. Am făcut și aici eforturi mari pentru a plăti banii pentru diferitele proiecte și acum avem deja 411 de milioane deja plătite. Deci asta înseamnă că avem niște proiecte care au primit bani direct uh, la fața locului. În ceea ce privește progresele față de ultima prezentare, am uh, crescut și numărul de țări eligibile. La început erau 26 de, 23 de țări eligibile și am propus Consiliului de Administrație să acoperim să sporim suprafața geografică uh, acoperită și avem încă trei țări, Ghana, uh, Côte d'Ivoire și uh, Guinea uh, Conakry. Asta pentru că am constatat uh, care sunt fluxurile migratorii din Costa de Filde și din Guinea uh, Conakry au crescut foarte mult uh, migranții. Deci de aceea a fost important să sprijinim aceste țări pentru a avea o politică de imigrație, pentru a gestiona fluxurile migratorii. Deci acum avem încă trei țări care sunt um, incluse în acest fond fiduciar. Doamnă președinte, vă spuneam de deci, ce acoperă aceste fonduri. Dacă e să ne uităm la cifra totală de 2,9 miliarde, putem constata că 2,3 miliarde aproape provin uh, din uh, fondurile Fed. Majoritatea banilor provin fie din fondurile care erau deja în programe indicative naționale sau regionale sau din rezerve, ceea ce face ca marea majoritatea statelor membre să spună că deja au contribuit. Deci e contribuția pe care au folosit-o pentru Fondul European de Dezvoltare. Deci sunt bani care acum sunt folosiți pentru fondul fiduciar. Însă vă pot spune că și contribut și colaborarea între statele membre a sporit. Eram cu toții frustrați la început când s-a creat acest fond fiduciar. Țineți minte, v-am spus, contribuțiile au crescut totuși de-a lungul timpului. Eram la 83 de milioane de contribuții adiționale din partea statelor membre și acum am ajuns la 117 milioane. Și când e să ne uităm la contribuții, acestea provin din Italia, Germania și țările de jos. Aici poate că nu puteți dezluși prea bine cifrele, sunt prea mici, însă aveți deja textul, puteți vedea care sunt condițiile specifice, contribuțiile din partea fiecărui stat membru, însă vă reamintesc că nu doar statele membre au contribuit, ci și Norvegia și Elveția. Aș vrea să mă refer acum la utilizare. Cine sunt partenerii care ne ajută pentru punerea în aplicare acestui fond fiduciar? Când ne uităm la acest cerc, vedem că o 47% din fond e pus în practică de agențiile noastre. Era și un obiectiv inițial al acestui fond fiduciar de a crea un nou instrument care să permită agențiilor statelor membre să participe mult mai activ la punerea în practică a asistenței pentru dezvoltare. Doream de asemenea să se creeze sinergii între acțiunile întreprinse de statele membre și cele întreprinse uh, finanțate, mă scuzați, de Comisia Europeană. 21% din fond e procentul de care se ocupă ONG-urile și cam 20% um, e procentul care vine organizațiilor internaționale ce țin de ONU sau alte organizații internaționale. Deci aici se regăsește, de exemplu, intervenția majoră a IUM. Acum, referitor la distribuirea, asta a fost referitor la distribuirea acestui fond. Aș vrea să vă spun că atunci când ne uităm cu atenție la tabelele din acest raport, vedem clar că în ceea ce privește execuția, proiectele sunt distribuite într-un mod destul de echilibrat în funcție de diferitele obiective pe care le are acest fond fiduciar. Știți că printre obiectivele cheie se află crearea de șanse economice și posibilitatea de a crea locuri de muncă. Sunt obiective pentru a combate fenomenul migrator. De asemenea, se dorește sporirea rezilienței zonelor din care provin migranții sau zone care sunt foarte instabile mai avem și dimensiunea legată de gestionarea fluxurilor migratorii și consolidarea a tot ceea ce ține de guvernanță și de preîntâmpinarea conflictelor. Din păcate nu am um, un slide cu tabelul de la pagina 13 sau 14 din raportul anual, însă dacă veți consulta aceste tabele, veți vedea bine cum întreaga finanțare e bine distribuită în funcție de obiectivele pe care le are acest fond fiduciar sau în funcție de obiectivele care sunt aproape asemănătoare din cei cinci uh, piloni ale, ai declarației de la Valeta. Ideea acestei prezentări era să arătăm câteva cazuri uh, practice care au fost uh, finanțate. Și aici sunt niște proiecte care se află deja în faza de execuție, cu obiective, cu rezultate care vor fi clar identificate și uh, vizibile. Să mă refer la unul din proiectele finanțate în Senegal pentru crearea de locuri de muncă. Deci la sfârșitul proiectului am putea avea 22.000 de locuri de muncă create, cursuri de pregătire profesională de care vor beneficia 20.000 de persoane. Asta pe lângă faptul că există asistență tehnică pentru a, a stimula crearea de micro-întreprinderi. Deci, iată, un proiect care acoperă pilonul 1 anume, și anume crearea de proiecte care să ușureze apariția locurilor de muncă sau să ofere sprijin pentru pregătirea profesională care ar uh, ușura accesul uh, la un loc de muncă. Deci un proiect deja în curs. Un alt proiect în Niger. Unul din proiectele sprijinite, proiectul Ajusen. Aici am încercat să acoperim toate fațetele, sprijinul pentru serviciile de bază către populație sau sprijinul pentru pregătirea profesională, pentru formarea, pe de o parte, instituțiilor, dar și, pe de altă parte, pentru pregătirea forțelor uh, publice. E vorba de o intervenție în zona nordic a Nigerului, o zonă unde are loc un trafic ilegal, foarte multe fluxuri migratorii. Știți foarte bine ce se întâmplă acolo. O zonă în care am încercat să lucrăm cu mai multe proiecte diferite pentru a crea fie locuri de muncă, fie pentru a pune la dispoziția populației uh, servicii de bază sau pentru a consolida în mod uh, strategic uh, forțele de securitate internă pentru ca acestea să poată combate traficul ilegal. Rezultat concret, 1340 de persoane care vor primi un, o pregătire în acest domeniu. Vom menționa de asemenea și alte proiecte. Proiectul uh, cu uh, Organizația Internațională a Migrației. Am sprijinit uh, ideea de a crea un parteneriat global cu această instituție care să ocupere 100 de milioane de euro și care să acopere diferitele țări din această zonă geografică. Deja, și nu vă voi da acum sumele globale ale beneficiarilor viitori la în momentul în care se va încheia acest proiect, să vă voi spune deja ce anume s-a făcut în cadrul acestui proiect. Deja avem 2600 de migranți Uh, ilegal, care sunt blocați pe această rută migratorie, aflați într-o situație foarte dificilă, persoane care au fost sprijinite, asistate uh, și protejate pentru a se putea întoarce în țările lor de origine. Și am finanțat de asemenea și instituirea a cinci centre ale Organizației Internaționale a Migrației pentru a îmbunătăți formarea în legătură cu migrația și riscurile aferente acestea, uh, și pentru a putea de asemenea să adunăm uh, informații uh, de care avem uh, foarte mare nevoie. Pe lângă asta mai avem și alte proiecte. Nu vă voi ilustra în detaliu fiecare caz. Aveți documentul, totul e menționat în raport. În cornul Africii, mai ales, vrem să sprijinim persoanele strămutate. Știți că numărul de persoane strămutate e foarte ridicat în această regiune. E una din principalele probleme în regiunea Cornului Africii și acolo avem proiecte, vă dau exemplu Ugandei, pentru a arăta cât de diferite sunt echipele de intervenție. În Uganda am sprijinit studenți, 2700 de copii mă scuzați, de elevi care ieșiseră de pe băncile școlii. Deci 30% din aceștia provin din uh, cadrul uh, comunităților gazdă. Deci oferim un sprijin direct persoanelor strămutate, însă în același timp sprijinim și comunitățile care uh, primesc aceste persoane strămutate. Și asta prin proiecte complet diferite. Poate fi vorba de sprijinul um, acordat copiilor pentru că aceștia să se întoarcă la școală sau poate fi de asemenea un sprijin acordat persoanelor strămutate sau um, în cazul Somaliei avem un proiect cu abordare integrată prin care sprijinim copiii strămutați 7700 de copii strămutați au fost uh, ajutați, uh, vreo 450 de persoane au fost ajutate să se întoarcă în țara lor de origine și de asemenea oferim sprijin pentru demararea unei potențiale activități economice în domeniul agricol. Deci, pentru cei care s-au întors în țările de origine. Bineînțeles că nu pot să nu mă refer și la proiectul uh, Organizației Internaționale a Migrației din Libia. Libia, unde știți că situația este dezastroasă. Există centre de detenție, foarte multe persoane sunt strămutate, există foarte mulți migranți blocați de-a lungul acestor uh, rute migratorii, persoane care se află în, uh, într-o situație foarte problematică. Deci acțiunile din Libia au ca scop Uh, recuperarea acestor persoane și ajutorarea acestora pentru o eventuală um, întoarcere în țara de origine, pază voluntară. Organizația Internațională a Migrației a sprijinit o mie de migrați aflați în această situație care au putut astfel să se întoarcă în țările lor de origine. Și dacă e să ne uităm la cifrele globale de în ultimele șase luni, putem vedea că fondul financiar a înlesnit întoarcerea și integrarea a 6500 de migranți ce proveneau sau care se aflau pe teritoriul Libiei sau Nigerului. Deci, iată câteva exemple concrete. V-am prezentat uh, cu precădere proiectele ce țin de persoanele strămutate, de uh, reîntoarcerea migranților în țările de origine sau proiectele de creare de activități economice. Însă sunt și alte exemple și dacă veți consulta raportul, veți găsi și alte informații concrete în legătură cu toate aceste proiecte. În raport și pe site-ul nostru web de asemenea, dar la site o să revin. De asemenea, cu în prezentarea mea aș dori să pun accentul pe un lucru important solicitat adesea și de Parlament și de statele membre, și anume să putem arăta cum suntem pe cale să asigurăm, uh, cum putem asigura cea mai bună gestiune a acestor fonduri și cum, atunci când identificăm proiectele, ne putem baza pe elementul central din acest slide, și anume să ne prezentăm și să ne bazăm inițiativele și finanțarea proiectelor pe date fiabile, date faptice, deci pe bază de dovezi, și să punem în, în practică proiecte orientate către rezultate. Am făcut eh, eforturi semnificative de la crearea fondului pentru a ameliora acest aspect și uh, Trebuie să arăt uh, ce acțiuni s-au luat în diverse domenii în acest sens, fie că vorbim despre cercetare, monitorizare, raportare, schimb, însușire de către țările partenere a acțiunilor noastre și, totodată, vizibilitate, transparență și vizibilitate a acțiunilor noastre. Și atunci, dacă mă refer la primul cerc, uh, al cercetării, vreau să mai menționez și faptul că, de la crearea fondului încoace, în cadrul celor trei ferestre, am creat facilități pentru cercetare. Aici aveți prezentarea ceea ce s-a făcut, de exemplu, pentru partea legată de cornul Africii. Avem un proiect de cercetare Um, pus în practică de uh, uh, școala de studii uh, africane din, de la Universitatea din Londra. Avem de asemenea studii, analize, documente de lucru care pot fi accesibile și difuzate la cât mai multe persoane posibile, astfel încât să ne permită efectiv ca în momentul identificării noilor proiecte să ne putem baza pe elemente concrete, faptice, obținute în baza acestor studii de cercetare. Aceste documente, aceste analize mai detaliate sunt cele care ne permit totodată să uh, consolideze dialogul cu țările partenere și în cadrul extinderii și totodată în cadrul dialogului cu țările partenere. Deci, această facilitate prezentată aici uh, s-a pus în practică și pentru regiunea Sahel. Dacă mă refer la al doilea punct crucial al cercului, uh, trebuie să vorbesc despre monitorizare. Acesta este al doilea punct. Să putem urmări îndeaproape acțiunea, acțiunile și punerea în practică acestor um, activități. Am creat astfel o platformă comună numită platforma ACVO, care are un sistem real de monitorizare. Un sistem real de monitorizare, așadar, pus în practică direct de actorii proiectului. Este așadar un instrument deschis, dinamic, flexibil, care ne permite să cunoaștem în orice moment, proiect cu proiect, starea de evoluție a diverselor proiecte. Veți găsi așadar aici uh, site-urile pe care le puteți uh, accesa pentru a uh, ajunge la informații. Facem de asemenea eforturi pentru a îmbunătăți transparența și vizibilitatea tuturor cetățenilor cu privire la acțiunile fondului fiduciar. Aveți aici un raport uh, uh anual, care este doar un instrument. De asemenea, pe o altă pagină, DevCo, uh, Um, avem un, uh, un link către o pagină dedicată fondului fiduciar. Sunt prima care să recunosc că, din păcate, această pagină este limitată în ceea ce privește uh, rapiditatea informațiilor și de aceea creăm un nou site web care va fi destinat exclusiv fondului fiduciar și va fi accesibil pentru toată lumea, sper eu, din luna octombrie. Acest site web a fost creat astfel încât să poată identifica rapid informațiile atât în ceea ce privește actorul principal, uh, cât și în ceea ce privește distribuția pe țări și regiuni, dar și rezultatele ce trebuie așteptate. Am adoptat așadar o abordare bazată pe rezultate pentru punerea, uh, pentru crearea acestui site. Iată așadar, acestea sunt instrumentele, aș zice eu, pentru îmbunătățirea a tot ceea ce ține de cercetare, informații de bază, monitorizare și îmbunătățirea comunicării. La cererea doamnei președinte o să uh, arunc uh, o privire rapidă asupra perspectivelor fondului fiduciar. Am văzut mai devreme valoarea din 2,9 miliarde, am angajat deja 1,8 1,9 și ne mai rămân 800 uh, disponibile sumă destul de limitată, date fiind toate cererile pe care le uh, primim atât din partea țărilor partenere, cât și din partea actorilor de punere în aplicare, fie ele organizații internaționale sau altceva. Așadar, uh, a trebuit să prezentăm acte prioritare care să ne ghideze în alegerea viitoarelor proiecte ce vor fi finanțate Uh, în cursul acestui an și în 2018. Acest uh, slide reia puțin uh, axele, prioritățile noastre strategice, ca să zic așa. Dacă ne uităm, o să vedem că ele sunt indicate în funcție de zona geografică, fiindcă, încă o dată, prioritatea și statu, starea situațiilor în diverse regiuni sunt diferite și ne uh, obligă să facem alegeri care nu sunt neapărat uh, identice, ci coerente și specifice unei anumite regiuni. Deci, dacă mă uit la Cornul Africii, este evident că trebuie să uh, susținem proiecte pentru gestionarea refugiaților, pentru că aceasta este uh, regiunea unde sunt peste 3 milioane de refugiați și persoane strămutate. Este cel mai mare număr de refugiați și persoane strămutate din regiune, așadar lor trebuie să li se acorde prioritate și în continuare. De asemenea, vom avea acțiuni în domeniul luptei împotriva traficului ilegal pentru a acoperi toate rutele de migrație, ceea ce se numesc uh, rutele centrale dinspre Corn către Europa. În ceea ce privește Sahelul și lacul Ciad, evident, și aici, prioritatea acțiunilor noastre viitoare se va referi la subiecte cheie în primul rând, consolidarea dialogului privind migrația. După cum știți, pentru fiecare țară am creat parteneriate de dialog pe acest subiect pe care le însoțim cu acțiuni, repet, de bună gestionare a fluxurilor migratorii și de uh, facilitarea întoarcerii și uh, Uh, educației. Și mai avem aici un element, uh, acela al stabilității, în zona Sahelului, care este aproape de zonele migratorii, sunt zone complet destabilizate, complet abandonate de state și aici se instalează ușor orice formă de extremism și extremiștii totodată și atunci acestea sunt zonele pe care vrem să le sprijinim prin dezvoltare și acțiuni care să faciliteze serviciile de bază și totodată care să consolideze securitatea și instalarea forțelor de securitate acolo. A trei, al treilea element, al treilea dosar legat de Africa de Nord ca și regiune, volumul fondurilor disponibile se, vor, se va concentra din nou pe migrație și migrația ilegală pentru a continua să furnizeze asistență și a facilita integrarea persoanelor strămutate și a migranților ilegali care se regăsesc pe toată ruta de migrație, dar și acțiuni care să faciliteze migrația legală și mobilitatea pentru aceste țări care sunt uh, importante pentru toate țările partenere. Iată așadar cele trei priorități sau axele priorităților strategice pe care le-am prezentat Consiliului și le-am discutat în cadrul acestuia și în baza acestor trei priorități, concluziile sunt că trebuie să continuăm uh, crearea de acțiuni dând prioritate acțiunilor transfrontaliere și transsectoriale care să aibă un caracter regional și să ne permită să facem față provocărilor cu care ne concentrăm astăzi, aceleași care au fost discutate, după cum știți, și în presă prin inițiativa de această luni uh, de la Paris, inițiativa Versailles, inițiativa pentru facilitarea tuturor acțiunilor care leagă nordul Africii de țările subsahariene. Așadar, trebuie uh, continuată această abordare echilibrată între diversele obiective și priorități uh, identificate. Acestea sunt prioritățile care au fost definite în cadrul uh, reuniunii Consiliului. Ele au fost transmise de asemenea și Parlamentului și vor, vor fi așadar accesibile, deși ele sunt uh, evident menționate și în această prezentare. Iată, aș uh, vrea să mă opresc aici. Îmi pare rău dacă am depășit timpul disponibil, însă acum mă opresc uh, pentru a avea ocazia să răspund și la întrebările dumneavoastră. Persoanele responsabile de diversele segmente ale fondului fiduciar sunt și ele cu noi în sală și, de, și vă stăm cu toții cu plăcere la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, îmi place să văd uh, o prezentare extinsă a Comisiei pentru că știu că toți colegii sunt deosebit de interesați. Este un subiect extrem de important pe care oamenii vor să-l înțeleagă. Evident, migrația transmediteraneană este în pe primul loc în agenda europeană, dată fiind și întâlnirea de luni, o să începem câte un reprezentant al fiecărui grup și apoi uh, trecem la o a doua rundă. Domnul uh, Cristian Dambreda. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Vă mulțumim și pentru prezentare, doamna Montesi. Mai întâi am o observație de natură generală, după care două întrebări. Observația de natură generală este că din cele trei uh, sectoare uh, de finanțare despre care ați vorbit, uh, Sahelul și lacul Ciad, pe de o parte cordul, Cornul Africii, pe de altă parte și Africa de Nord, am văzut o distribuție a banilor de 40 și 20% pentru cele trei ferestre. Și observația mea este că Poate ar trebui să ne gândim să la acest echilibru dintre cele trei uh, regiuni, mai ales că în ceea ce privește regiunea ce regrupează uh, zona de nord a Africii, Magrebul, Argelia, Libia, Marocul, Tunisia și, de asemenea, Egiptul, uh, adăugat uh, țări, care se adaugă țărilor uh, Maghreb, adevărul este că aceste țări nu mai sunt doar țări de origine pentru migranți și nici doar țări de tranziție pentru anumiți migranți, mai ales pentru cei care vin um, din acest um, sector um, numit Sahel, ci sunt deja țări de destinație pentru migranți. Așa este cazul cu Marocul, cu Algeria, cu Tunisia. Cu reacții de altfel destul de diferite ale autorităților. Marocanii, de exemplu, au regularizat un număr important de persoane ce vin din uh, sudul Saharei, uh, algerienii au discutat uh, toată vacanța ce facem cu migranții subsaharieni, le mai permitem să vină sau nu. Și ministrul uh, de interne a spus, vă promit că blochez tot. De asemenea, în Tunisia se dezbate acest subiect, însă ce vreau eu să vă spun este că aceste țări din nordul Africii, repet, nu mai sunt doar țări de origine, Uh, de migranți, nici doar țări de tranziție, ci și țări de destinație. Și, de exemplu, s-a discutat de curând în Maroc cu Organizația Internațională a Migrației despre programele ce există în Maroc pentru ca, uh, pentru a face să, ca marocanii să se întoarcă, dar și pentru a-i integra pe noi imigranți care vin la ei. Aceasta este observația generală pe care voiam să o fac. Apoi, cele două uh, întrebări pe care voiam să vi le adresez. Prima se referă la contribuția statelor membre. Aș vrea să știu, fiindcă nu am găsit această informație, poate n-am căutat eu bine, dacă aceste contribuții sunt contribuții țintite. Adică, dacă, de exemplu, slovacii sau austriecii uh, dau bani și zic, eu fac această contribuție, dar trebuie să meargă Djibouti sau, în, sau pentru Ciad. Deci e țintită sau dăm bani și după aceea negociem uh, unde fie, fiecare vine cu argumente și ajungem la un consens. A doua întrebare. Am văzut că la uh, implementarea proiectelor ONG-urile sunt operatorii cei mai prezenți. Văd vreo șapte proiecte uh, Uh, implementate de ONG-uri și aș vrea să știu dacă acestea sunt ONG-uri locale sau europene. Și dacă aveți uh, cifre mai exacte ca să vedem care este proporția uh, dacă sunt actori internaționali care operează în teritoriu sau locali. Mulțumesc frumos pentru prezentare și de răspunsuri care sunt convins că vor veni. Mulțumesc, Norbert Neuser. Urmează acum. Te rog. Mulțumesc pentru această prezentare. Am de făcut o observație în ceea ce privește finanțarea. O secundă pentru căști. Observația mea, așadar, se referă la finanțare, finanțarea fondului fiduciar. Ca și la multe alte proiecte, finanțarea este complet neclară, fiindcă există multe surse diferențiate și, prin urmare, noi nu avem cum să controlăm câți bani vin de la fiecare stat membru în parte. Vine argumentul mereu, noi deja am plătit sau noi participăm prin proiecte. Uh, dar um, aici nu exprim un reproș la adresa comisiei, dar ar fi util să vedem foarte clar cum au contribuit cu bani statele membre la aceste contracte din fondul fiduciar. Apoi, a doua întrebare se referă la conferința care a avut loc la Paris. Cu patru mari state membre, Franța, Germania, Spania și Italia, care s-au întâlnit cu Niger, Ciad și Libia, trei țări din Africa. Cum sunt privite aceste acțiuni de către Comisie? Mi se pare că sunt niște evenimente izolate față de ceea ce vrem să obținem noi împreună în cooperarea pentru dezvoltare. Se găsesc soluții speciale care nu prea implică Uniunea Europeană și pe înalta reprezentantă pentru afaceri externe. Așa că, ce părere aveți despre aceste activități individuale? Că or fi ele cu sens sau nu, dar uh, cum sunt ele încorporate apoi uh, sub uh, egida Uniunii Europene? Mulțumesc! Pavov și apoi doamna Sargentini. Da, voi vorbi în finlandeză. Mulțumesc pentru prezentare. Am și eu două întrebări. Antevorbitorii mei s-au referit la rolul statelor membre în finanțarea fondului fiduciar. E o mare dezamăgire faptul că statele membre n-au participat într-o mai mare măsură. Până la urmă, întregul sistem se bazează pe ideea că statele membre vor participa cu o sumă echivalentă la finanțare. 50% din fond um, sunt sume distribuite de autoritățile de coordonare din statele membre. Ce înseamnă însă asta concret? Că statele membre au oferit mai puțin bani pentru dezvoltare când au început să coordoneze uh, sumele pentru fondul fiduciar? A fost un fond fiduciar de urgență. Acum se pare că doar câteva sute de milioane de euro au fost alocate. Nu putem să accelerăm activitatea prin fondul fiduciar? Mulțumesc pentru toate întrebările extrem de bine punctate. Judith Sargentini, apoi răspunsuri și apoi o nouă rundă de întrebări. Judith, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, dar Cred că în continuare avem probleme cu un control adevărat asupra fondului fiduciar. Ne uităm la raportul anual pentru 2016. Faptul că putem să-l parcurgem nu înseamnă exercitarea funcției de control. A trecut mult timp, uh, sunt niște sume agregate care oferă o viziune de ansamblu. Fondul fiduciar mereu trebuie să se justifice și să răspundă de ce nu se procedează prin canalele obișnuite de finanțare și de ce trebuie să existe un uh, nivel mai scăzut de control atât la Parlament cât și la Consiliu. Argumentul că fondul fiduciar se mișcă mai repede este cel care e vehiculat cel mai des. Dar, în continuare, eu cred că mai e o problemă de rezolvat. Și în EDF și în DCI. Însă fără a înlătura scrutinul democratic. ar fi foarte util să am uh, informația completă cu tot ce s-a făcut, cu indicatorii naționali, regionali, programele acestea, ca să pot face o comparație, ca să pot decide pentru mine sau pentru grupul meu dacă merită să renunțăm la controlul democratic. Eu, în baza acestui raport, nu pot să fac asta. Deci e foarte problematică situația. Și să vă dau un exemplu. Coasta de filde, deci este nouă în fondul fiduciar. M-am uitat uh, la uh, această situație pentru că vom merge la Abidjan pentru summit și am vrut să văd dacă sunt proiecte pe care le pot vizita legate de fondul fiduciar. Coasta de filde, deci e parte a fondului fiduciar din februarie și o analiză care arată că acolo e mult tineret, că de-a lungul anilor a devenit o țară care își vede tineretul plecând înspre Uniunea Europeană și o analiz, analiză despre șomajul în rândul tinerilor, despre șansele și oportunitățile care trebuie organizate pentru ca oamenii să rămână în țară. Proiectele care există sunt în felul următor. Gestionarea migrației și apoi ă, sistemul de informare polițienească din Africa Occidentală. Și eu vreau să știu cum analiza uh, probleme din coasta de fildeș, despre șomajul în rândul tinerilor și despre oportunitățile care nu există, se leagă de cele două proiecte. Unul despre managementul migrației, celălalt despre sistemul uh, informatic polițienesc. Eu nu reușesc să le pun cap la cap, așa că aș vrea să înțeleg dacă e justificată uh, această legătură și dacă, în al doilea rând, sunt îndeplinite criteriile pe care noi le căutăm. Și nu pot, îmi pare rău, nu în baza ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Și noi încercăm din greu în, la grupurile noastre de control să obținem o vedere de ansamblu. Am chiar discutat înainte de vacanța parlamentară îndelung despre Niger. Și la sesiunea despre Niger am aflat următoarele că sunt cheltuite anumite sume, că se încearcă identificarea traficanților de persoane, dar că e o rată mare a șomajului pe care am creat-o noi. Noi am creat-o. Deci, acești oameni, într-adevăr, erau implicați în activități criminale, dar nu ajută dacă ceea ce facem noi rezultă în uh, șomaj. Mă întristează faptul că primim PowerPoint, prezentări în PowerPoint generale pentru ce a fost în 2016 și eu nu pot judeca ce se întâmplă dincolo de asta, cu ce output, cu ce efect. Și am mai spus asta. Pentru ca noi să fim în măsură să avem o funcție de control, informațiile ce trebuie să ne parvină sunt mult mai multe. Mulțumesc. Domnul Schaffhauser. Bonjour, madame. Bună dimineața. Bună dimineața și dumneavoastră. E prima zi de reluare a activităților. Eu cred că această inițiativă e o inițiativă bună. În primul rând pentru că în domeniul dezvoltării de care mă ocup de foarte mult timp, știu că există de multe ori fonduri care sunt puse la dispoziție, însă care nu sunt executate. Și modul de gestionare, nu prin procedurile făcute, ci prin uh, punerea în aplicare directă, e maniera cea mai bună. Din păcate am ajuns puțin cam târziu și mi-aș fi dorit câteva explicații. Un fond privat. Și eu unul am gestionat un fond privat compus dintr-o societate de gestiune și un comitet de investiții. Comitetul de investiții îi uh, conține pe toți uh, donatorii. De data asta, țările care fac contribuție și, pe de altă parte, bineînțeles, Comisia Europeană care intervine prin bugetul Comisiei. Însă există și o societate de gestiune. Ceea ce îmi doresc eu și cred că e vital în această regiune am fost recent și voi merge din nou în uh, Mali și în uh, Republica Centrafricană. În această regiune trebuie create proiecte. Nu e vorba doar de a aștepta proiecte sau de a lăsa ONG-urile să instituie proiecte. Trebuie să avem proiecte care să creeze locuri de muncă și activitate pentru a reuși să stabilizăm populația la fața locului și pentru a găsi niște soluții pentru dezvoltarea locală. De aceea există ideea de a avea un comitet de gestiune care se ocupă de proiect de la început până la sfârșit, care se ocupă de toate etapele proiectului. Deci aș vrea să știu dacă această dimensiune este prevăzută în acest fond fiduciar. O primă întrebare. Acum a doua întrebare. Dacă nu s-a făcut cazul, nu s-a instituit așa ceva, nu credeți că ar trebui să existe niște parteneriate public-privat care în funcție de proiecte pentru o anumită țară sau pentru o anumită zonă să uh, pună accentul pe dezvoltarea economică și să Uh, mizeze pe niște proiecte care să producă și uh, beneficii, deci pentru ca investițiile respective să uh, devină rentabile. Deci avem foarte multe întrebări specifice, foarte pertinente. M-am marcat mai ales întrebarea despre reciclarea banilor în urgențele statele, statelor membre. Ce se întâmplă cu fondurile adiționale, dacă sunt bani adiționali care curg. Și apoi toate problemele care apar legate de echilibrul între regiuni, întrebări specifice și sperăm la răspunsuri specifice. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Înțeleg cât e de frustrant, nu am dreptul decât la 10 minute, timp de ore și am putea vorbi despre toate acțiunile. De aceea eu am, v-am spus unde puteți găsi toate informațiile de care aveți nevoie, să voi încerca să vă răspund la întrebări. în ordine adresată, referitor la repartizarea fondurilor. Trebuie să înțelegeți că atunci când s-a creat acest fond fiduciar, fost creat cu resurse ce proveneau din portofolii diferite și trebuie să respectăm legalitatea gestionării fondurilor. Deci fondurile au fost atribuite în funcție de uh, proveniența acestora. Și așa cum arată și tabelul acesta, majoritatea sumelor, majoritatea acestei sume de 2,3 miliarde, provin din resurse de la Fondul European de Dezvoltare. Deci bani care erau destinați uh, țărilor acoperite de fondul nostru de dezvoltare. La asta avem fondurile care vin uh, și din politica de vecinătate pentru politica migratorie. Sunt fonduri care au fost atribuite mai ales țărilor din nordul Africii. Deci dacă vrem să respectăm legalitatea procedurilor, trebuie să respectăm și originea acestor fonduri. Asta înseamnă că pentru Nordul Africii avem uh, sume mult mai importante care provin de la buget și nu de la fondul fiduciar. Această repartizare s-a făcut din punct de vedere politic, în funcție de nevoile importante din țările respective și uh, respectând de asemenea diferitele portofolii de finanțare. Și trebuie să vă spun că în ciuda faptului că această distribuire a fost respectată și că trebuie să o respectăm, trebuie să înțelegem de asemenea că atunci când uh, am creat acest fond fiduciar, am luat sume importante de la anumite programe regionale. Avem 200 de milioane, de exemplu, de la programul regional pentru Africa Occidentală, bani care au transferați în fondul fiduciar. Deci atunci când sunt folosite fondurile, să nu uităm asta. Pentru Sudanul de Sud, de exemplu, am avut fonduri care au fost transferate direct în fondul fiduciar și același lucru e valabil și pentru Somalia. Deci, din punct de vedere politic, trebuie respectată originea acestor fonduri. Eu înțeleg și întrebările dumneavoastră. Dacă e să ne uităm la modul în care sunt gestionate fluxurile migratorii, vedem că problema principală e în Libia. Noi încercăm să înleznim uh, finanțarea unor proiecte transfrontaliere sau pentru mai multe regiuni pentru a sprijini uh, utilizarea fondurilor, de exemplu, pentru Sahel, pentru a sprijini uh, acțiunile ICNUR, pentru înlăsnirea uh, întoarcerii uh, acasă a țărilor, uh, a persoanelor din zona subsahariană care se află pe teritoriul Libiei. Deci vrem să uh, ajutăm intervențiile în Africa de Nord, însă vrem de asemenea să înlesnim întoarcerea cetățenilor din Niger acasă, cetățeni care se află pe teritoriul Libiei. Deci astfel sunt folosite aceste fonduri. Deci astfel uh, sunt folosite uh, fondurile deci, uh, ce provin de Sahel în regiunea Africii de Nord, însă trebuie respectată legalitatea. Referitor la contribuția statelor membre. Știu că nu puteți citi aceste cifre din taber, Însă și în raport aveți cifrele, îl aveți și pe site-ul nostru, deci e accesibil în orice moment și aici vedeți cât a finanțat fiecare stat membru și cât au finanțat și țările terțe, Norvegia și Elveția. Sunt informații din raportul anual, însă le puteți găsi și pe site-ul nostru internet. Italia va hotărâ recent uh, să-și sporească contribuția fiduciară cu 10 milioane de euro. Și în momentul în care vom primi scrisoarea, vom, contribu- vom confirma contribuția și vom actualiza cifrele din acest tabel. Deci aveți aici informațiile legate de contribuțiile statelor mele. informații transparente în orice moment pe site-ul nostru internet. Referitor la aceste contribuții ale statelor membre, ați întrebat dacă uneori contribuțiile sunt țintite sau nu. Doi eurodeputați au întrebat acest lucru. Aceste, acest fond e unic și fungibil. Deci în momentul în care sunt transferate fonduri, indiferent de unde vin acestea, deci fondul devine fungibil. Deci e un singur pachet. Acestea fiind spuse, din punct de vedere politic și strategic, ținem cont de prioritățile prezentate în contribuțiile bilaterale cu diferitele state membre. De exemplu, unele țări pot indica că uh, își doresc ca acei bani să fie folosiți în cornul Africii, în nordul Africii sau în regiunea Sahelului. Deci ținem cont de această repartizare. Pot exista și state membre, cum ar fi cazul Italiei, care va spune clar, eu doresc să consolidăm acțiunile în Niger, însă vreau de, să se folosească banii din fondul fiduciar. Tocmai pentru a putea profita de avantajele oferite de fondul financiar, complementaritate și sinergie. Noi dăm curs acestor uh, cerințe de utilizare specifică și am consolidat cifrele utilizate în Niger, folosind, deși nu pot să o fac în mod specific, am uh, contribuit, practic, uh, contribuția pentru Niger în funcție de ceea ce a plătit Italia. Ca să răspund la o treia întrebare statele membre au fost destul de reticente în ceea ce privește contribuțiile. Comisia la început vorbise de un miliard. Nu am ajuns la o contribuție masivă din partea statelor membre. Însă, de-a lungul timpului au crescut contribuțiile statelor membre și asta arată că se dorește crearea unor inițiative complementare în sinergie. Și faptul că noi utilizăm mult mai rapid fondurile arată statelor membre că merită să contribuie la acest fond financiar. Italia și Germania, de pildă, sunt țări care au hotărât să contribuie direct prin intermediul fondului financiar pentru a se acționa cât mai rapid. S-a mai pus o întrebare în legătură cu rapiditatea execuției acestor fonduri. Eu v-am dat cifrele la începutul prezentării, pot să vă spun că Bineînțeles, nu ne putem mulțumi întotdeauna, însă dacă e să comparăm cifrele noastre de execuție în cadrul fondului fiduciar cu rata de execuție normală, vedem cât de rapide sunt acțiunile noastre. Acum, când vorbim despre rapiditatea acțiunilor noastre, aici am reușit să accelerăm întreg procesul de aprobare a proiectelor. Am făcut tot posibilul pentru ca și contractele să fie semnate cât mai rapid și e clar că la fața locului, în momentul în care sunt întreprise acțiunile, partenerii noștri de execuție se regăsesc în fața unor provocări, unor majore. Deci nu e vorba aici de activități de cooperare în țări unde e ușor să intervii. E vorba de proiecte în zone deșertice sau în zone greu accesibile din cauza condițiilor de securitate. Am făcut tot posibil pentru punerea în aplicare, colaborăm cu agențiile statelor membre pentru ca și acestea la rândul lor să își accelereze prezența și să intensifice prezența pe, pe teren. Însă să nu uităm, deci că sunt zone foarte problematice, greu accesibile, unde e important să acționăm împreună cu toți actorii locali pentru a putea eh, garanta eh, funcționarea acestor proiecte. S-a mai pus o întrebare legată de evenimentul de la Paris. Ar vrea să menționez că Uniunea Europeană și Comisia s-au implicat foarte mult, atât în pregătirea acțiunii. Franța a fost uh, țara care a avut această inițiativă. Conținutul declarației a fost pregătit și cu ajutorul SAE și al Comisiei. Un alta reprezentant a fost prezent acolo numele SAE și în calitate de vicepreședinte a Comisiei. Deci Comisia s-a implicat. Ă, s-a dorit de asemenea să avem o reuniune strategică cu un număr mai redus de țări partenere. Franța, Italia, Germania și Spania sunt țările care Uh, a întreprins acțiuni în regiunea Sahel, atât în domeniul securității, pregătirii forțelor de securitate, dar și în domeniul dezvoltării. Deci de aceea s-a redus acest cadru la țările care acum sunt actori cheie în uh, această regiune a Sahelului. e să colaborăm cu Uniunea Europeană, de aceea s-a lansat această inițiativă la Paris și prezența doamnei Mogherini a fost uh, foarte importantă în acest context. Așadar, am atins subiectul migrației și aș vrea să revin la problema formării și de ceea ce spunea doamna eurodeputat vis-a-vis -vis de Costa de Fildeș. Știu că este extrem de dificil și uh, să intrăm în subiectul fiecarei țări în parte, dar, după cum s-a spus mai devreme, s-au făcut eforturi importante pentru a îmbunătăți această, um, această abordare bazată pe dovezi atât uh, în ceea ce privește facilitatea cercetării, cât și în domeniul uh, documentației și se pregătesc uh, treptat uh, documentele pentru finanțarea proiectelor și, aș spune, site-urile prezente și accesibile oferă în prezent informații actualizate vis-a-vis -vis de nivelul fiecărui proiect. Știu că e nevoie pentru acest lucru de uh, cercetări mai aprofundate. Raportul anual nu este decât un instrument, dar acesta și viitoarele pe care le vom uh, de, lansa în următoarele săptămâni vă permit informații detaliate pentru fiecare proiect în parte pentru a le putea urmări ca atare. Încă o dată, coasta de Fildeș pentru că ați menționat-o în uh, special. Costa de Fildeș este o țară nou beneficiară a fondului fiduciar, deci momentan nu am finanțat proiecte acolo. Acum uh, discutăm despre migrație cu această țară și suntem în etapa de a analiza pentru a vedea care sunt acțiunile cele mai pertinente ce pot fi finanțate de fondul uh, Uh, fiduciar. Nu uitați că aceasta este doar, acest fond este doar o contribuție uh, suplimentară pe lângă uh, contribuția noastră în aceste uh, țări. În cadrul uh, coastei de Fildeș există deja contribuțiile prin programele PIN care se referă la guvernanță uh, și la alte aspecte, educație și așa mai departe. Deci aceste acțiuni finanțate prin fondul fiduciar vor să identifice domeniile care nu sunt um, acoperite de programele indicative naționale, aceste PIN, și vin oarecum în plus față de obiectivele specifice pentru acest fond. Prin urmare, atunci când o acțiune poate fi finanțată de programele PIN, ea nu va fi finanțată de uh, fondul fiduciar. Însă, dacă se dorește crearea unui proiect în care se pune accentul pe o zonă care este o zonă de origine specială a migranților, atunci ea are o valoare adăugată pentru finanțarea prin fondul fiduciar. Așadar, în etapa de analiză, ținem deja cont de ce se poate face în țară prin programele uh, indicative naționale sau regionale deja în practică și încercăm să identificăm uh, ce nu intră în obiectivele deja uh, stabilite în PIN sau PIR sau care au natură specifică pentru finanțare prin fondul fiduciar. Dar iată, informațiile sunt disponibile unde am spus deja și um, ar, va trebui lucrat cu delegația în cadrul uh, vizitei în CIAD, pentru că acolo se face analiza și cu statele membre și cu autoritățile și țările partenere vizate. S-a mai pus de asemenea o întrebare legată de ONG-uri. Nu am aici o um, lista distribuției, însă finanțarea se atribuie în mare măsură ONG-urilor internaționale, dar care ele le lucrează cu ONG-uri locale. În raport însă aș spune că se menționează lista ONG-urilor, fiindcă acolo sunt toate proiectele aprobate, inclusiv cu agenția sau ONG-ul uh, însărcinat cu punerea în aplicare. Deci informația este disponibilă așadar. Și aceeași informație se regăsește și pe site-ul nostru. Este o informare anuală, însă regulată, pe care o găsiți acolo pe website. Vis-a-vis -vis de ultima întrebare, structura uh, gestionării fondurilor. Vă reamintesc că nu v-am explicat cum uh, se uh, gestionează acest fond, pentru că am făcut-o în ianuarie, însă fondul financiar are un Consiliu de Administrație format din statele donatoare, contribuitoare la acest fond, dar și de state, din state membre și care nu sunt uh, contribuabile și care sunt acolo cu titlul de observatori. De asemenea, beneficiază de prezența țărilor partenere, care au un rol juridic de observatori, dar participă la ședințele consiliilor de administrație. De asemenea, acolo sunt invitate parlamentele și organizații internaționale care pot să joace un rol cheie în dezvoltarea sau discutarea unui subiect sau al altuia. Pe lângă Consiliul de Administrație, există și comitete operaționale specifice pentru fiecare segment. Și acolo uh, prez sunt prezente statele membre contribuabile și țările beneficiare. Așadar, în momentul în care se finanțează un proiect, acest proiect poate veni din surse diferite. Uneori, uh, în baza studiilor uh, și a analizei efectuate, noi suntem promotorii unei inițiative. Dacă ne uităm la toate proiectele finanțate în Niger, de exemplu, în acest moment, uh, nu stăm doar să așteptăm un proiect bine făcut de la un ONG, ci adesea simulăm sau creăm inițiativa pe baza nevoilor identificate uh, și odată acestea identificate, facem apel cerem ONG-urilor, instituțiilor statului membru sau uh, instituțiilor din uh, parte, țara parteneră să vină cu proiecte. Comisia nu gestionează ea însăși proiectele, pentru că ea face uz de partenerii existenți pentru a pune în practică acțiunile asigurând uh, monitorizarea, conducerea și aprobarea acestora. Și, ca să închei, Ați menționat, uh, de asemenea, fondurile partenere uh, publice și private. Să nu uităm că există și alte instrumente la nivelul Uniunii Europene. Acest fond nu își dorește să financeze el singur tot. În momentul de față mai există și uh, alte inițiative uh, Um, care promovează tot tipul de investiții uh, publice sau private și vor să se constituie și ele în sine instrumente. Deci să nu încercăm să pretindem că acest fond uh, poate face el singur tot, pentru că nu este cazul. Este Proiectele de investiții, de exemplu, sunt uh, uh, finanțate de alte instrumente uh, și de alte in, uh, inițiative pe care încercăm să le promovăm chiar noi. Mulțumesc frumos, sper că am răspuns la toate întrebările din uh, această primă rundă. Îmi pare rău, uh, spunea președinte, mai avem șase intervenții, deși cred că s-a răspuns deja la majoritatea întrebărilor. Urmează pe Rubi și apoi Aneliț. Äh, Mulțumesc foarte mult. Cred că această prezentare ne ajută pe noi toți, fiindcă astfel putem vedea cum se desfășoară lucrurile în practică, de facto. În Parlamentul European avem două acțiuni pregătitoare. Una cu privire la antreprenoriatul în rândul migranților, deci cum putem susține antreprenoriatul în rândul acestora și ce se întâmplă cu cooperarea între întreprinderile mici, mari și mijlocii din Africa cu IMM-urile din Europa. Un element care pe viitor cu siguranță uh, va fi tot mai promițător. Și apoi Female Business Angels. Deci, cum putem să susținem femeile și mamele cum putem să le prezentăm acest cultura de business angel ca să devină active și să întreprindă activitate nu doar pentru fam- propria familie, ci să meargă dincolo de asta și să participe la viața economică. Cel de-al doilea mare domeniu care mă interesează. Dacă există mm, un birou în care să urmărească ce se investește, investește la capitolul infrastructură, infrastructură cu privire la gestionarea apei, de exemplu, uh, și cum sunt susținute IMM-urile. Deci uh, există o structură pe undeva în așa fel încât să ne dăm seama ce clastere se formează și care sunt previziunile pentru anii următori. Mulțumesc! Aneliț și apoi următorul vorbitor. Mulțumesc! Rămân pe limba germană. Din nou, în această dimineață, prezentarea mi-a arat că situația este complexă și dificilă. E ca și cum am crea o lume paralelă cu acest fond. De exemplu, vreau să știu cum se încadrează totul în marile activități europene. Uh, s-a dat exemplu de la Paris, foarte interesant, că au fost implicate serviciile, că ați uh, contribuit cu conținut, dar eu n-am aflat asta din presă. Iar serviciile n-au venit uh, să ne abordeze pe noi, uh, eurodeputații, ca să ne spună ce s-a discutat și cât s-a progresat. Eu cred că ar trebui să avem coerență și să nu creăm uh, sisteme paralele printr-un mini-univers al fondului fiduciar, care este finanțat cum e finanțat. E vorba totuși de sume mult prea mici. Avem nevoie de 20-30 de miliarde ca să dăm dovadă de consecvență și pentru asta trebuie să vedem ce se întâmplă cu educația și formarea. Ați menționat-o și dumneavoastră, dar mă interesează durabilitatea, bătaia pe termen lung. Lucrurile trebuie abordate coerent. Fondul fiduciar a fost o tentativă, a eșuat și acum ar trebui să dăm dovadă de pragmatism, să prelucrăm totul ca să dăm dovadă de coerență cu uh, linii bugetare de bun simț exact cum s-a încercat la Paris. Nu s-a menționat un parametru important. Ce se întâmplă cu obiectivele strategice pentru 2030? Uh, vă orientați și în funcție de acestea, în acțiunile dumneavoastră? Apoi, un alt aspect. Cooperați cu EASO? Noi am fost uh, în Malta, am discutat despre asta am văzut ce se întâmplă și ne interesează dacă se oferă informația refugiaților. Pentru că există uh, o distribuire de false informații de către traficanți. Vreau să știu dacă există coerență și la acest capitol. Și o ultimă întrebare. Ați menționat instituțiile guvernamentale care sunt susținute. Dar în ce mod? Mă interesează ce se întâmplă concret. Și așa cum spunea și Linda McAvan, avem într-adevăr nevoie să ne facem uh, opinia auzită, noi cei din Parlament, așa că vă rog frumos să faceți tot posibil pentru ca noi să participăm la reuniunile care există de exemplu, să organizați reuniunile din Consiliul Director nu vinerea, ci la începutul săptămânii, ca să putem veni și noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Heidi Hautala? O să uh, spun cine e pe listă. Um, next is Heidi Hautala, and then it'll be Doru Fonsulica and then Ellie Schlein, Enrique Guerrero, and Charles Goerns has just asked for the floor. So those, and I'm going to probably close the list. Colleagues, we're way over time now. I've let this item go on because a lot of colleagues are interested. We might have to actually move. Dragi colegi, uh, suntem în întârziere. Uh, raportul despre New York, de exemplu, poate îl lăsăm pe altă dată ca să aibă toată lumea posibilitatea să intervină. Deci, Hedy Hautala, acum. Cheer. Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă acest schimb de opinii se vrea uh, o parte importantă a operațiunii de examinare a acestui fond fiduciar, trebuie să vă spun că eu rămân cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Examinare nu se referă la trimiterea la un website, nu la, doar la statistici. Sunt și ele importante, evident, dar eu sunt nerăbdătoare să aflu, de exemplu, cum ce s-a întâmplat cu poziția Parlamentului European uh, din rezoluția din 2016 uh, iunie? Uh, în ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea proiectelor. Și o să fac referire doar la câteva declarații ca să înțelegeți cam ce a vrut Parlamentul. Am vrut un fond fiduciar pentru Africa, un fond care să contribuie la protecția, sprijinirea și sau ajutorarea migraților vulnerabile, a refugiaților și a victimelor traficului, cu accent special pe femei și copii cum a reușit acest, um, obiect, implementarea acestui obiectiv. De asemenea, mai spuneam noi în rezoluție că proiectele acoperite de fondul fiduciar al Uniunii nu trebuie să servească ca și pretext, pentru prevenirea plecărilor sau întărirea frontierelor între granițe, și Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea um, în cea, uh, privind impactul acestui fond asupra drepturilor um, omului dacă vor rămâne persoane care ar vrea să plece în țări care con, uh, comit încălcări grave ale drepturilor omului. Aș vrea să știu dacă aceste lucruri reprezintă o realitate de care țineți seama atunci când elaborați și implementați proiecte. De asemenea, cum țineți seama de uh, cerințele uh, criteriilor asistenței pentru dezvoltare în uh, aplicarea acestor um, lucruri. Dorum, mulțumesc frumos, este un uh, subiect foarte important. Uh, mulțumesc doamnei Montesi. Cred că ar trebui să avem o regulă de două minute pentru fiecare eurodeputat, pentru că altfel mm, intervențiile sunt prea lungi și subiectul este foarte important. De fapt, mai întâi aș vrea să vă întreb dacă documentele pe care le veți spune Uh, care se pun la dispoziția Consiliului uh, uh, fondului fiduciar pot fi puse și la dispoziția noastră, pentru că e important pentru examinarea acestui fond și dacă nu este o cerință a noastră ca acest document să poată fi distribuit și către noi. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb și să vă rog, vă rog să ne răspundeți clar în baza cărei analize sunt alese aceste proiecte de fondul fiduciar? Ce documente sprijină aceste decizii și cum vă asigurați că obiectivele regulamentului DCI sunt respectate? Mulțumesc! Sunteți foarte succint în întrebări. Elish Slein, Enrique Guerrero și apoi John Görens, care a solicitat să intervină în ultimul moment. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Montezi pentru informațiile foarte detaliate pe care ne le-a dat astăzi. Însă trebuie să vă spun că, din păcate, Parlamentul nu supraveghează lucrurile cum ar trebui raporturile anuale și cele lunare sunt totuși o evaluare ex post, dar nu oferă suficiente informații pentru a evalua fiecare proiect, pentru a vedea dacă sunt compatibile față de, de uh, obiectivele de dezvoltare sau pentru criteriile de asistență oficială de dezvoltare. Doamna Sargentini are dreptate. Fondul fiduciar trebuie să explice de ce nu se trece prin canale tradiționale și de ce controlul democratic e atât de redus. Trebuie să ni se explice de ce se iau bani pentru dezvoltare într-un context în care Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol lider în implementarea noilor uh, obiective de dezvoltare durabile. De ce sunt uh, folosiți acești bani? În funcție de exigențele interne pe care le au anumite state membre de a controla mișcările migratorii. Trebuie să ne împărtășiți informații, documente pentru reuniunile Consiliului Strategic cum sunt selecționate proiectele. Are dreptate domnul Fruzulică. Nu e un aspect deloc clar. Nu se fac uh, oferte de apelă publice. Nu se implică deloc uh, societatea civilă, asta e clar. Și se pare că agențiile naționale au un rol uh, important, care intră de multe ori în concurență între ele. Deci ce se întâmplă? Cine se ocupă de aceste proiecte? ce parte din fond e gestionată de partenerii locali. Din grafic am văzut că doar 20% e gestionată de ONG-uri. Îmi închipui că multe din aceste ONG-uri sunt uh, cele uh, internaționale, deci ar vrea să știu câți parteneri locali de fapt sunt implicați. Și ca să închei. Avem și un grup de lucru intern în această comisie, care își pune întrebări în legătură cu utilizarea acestor fonduri. Există un dezechilibru în ceea ce privește proiectelor Ceea ce primează aici e controlarea frontierelor și reducerea migrației. Și la summitul de la Paris tot asta s-a încercat, externalizarea frontierelor către sud, în uh, Libia, Niger și Cead. Fondul fiduciar e unul din instrumentele uh, folosite pentru acest scop. O flexibilitate și o mai mare rapiditate a fondului fiduciar au fost uh, stabilite uh, Uh, în mod expre pentru a face față obsesei uh, securitare pe care o au anumite state membre. Și acum, securitatea regională. Impactul asupra economiei locale va fi foarte mare. Asta s-a văzut și când am examinat cazul Nigerului în cadrul grupului intern. Mă întreb, dacă finanțați centri gestionate de OIM o instituție fiabilă. Să ce veți face, de exemplu, pentru a descuraja emigra- emigrația? Cum veți face pentru a respecta și obiectivele de reducere a sărăciei și cum veți face de asemenea și cu proiectele care nu pot fi calificate drept asistență oficială pentru dezvoltare. Deci mie mi se pare că aici Uh, să întorci imigranții înapoi acasă nu te ajută de fapt să eradichezi sărăcia. Mulțumim. Enrique Guerrero, după care și Gărez. Enrique, mulțumesc. În primul rând încerc scuse pentru că nu am participat la ședință de la început, nu am fost la prima parte a dezbaterii. Când am luat cuvântul, vrem să vorbesc despre summitul de la Paris. După aceea am auzit câteva intervenții care tot despre asta erau eu aș avea o îngrijorare de exprimat mai degrabă decât o întrebare. Mai ales în ceea ce privește anumite elemente ce țin de summitul de la Paris. Pe de o parte, e bine că aceste patru țări, eh, cele mai importante în de vedere din UE, au ajuns la un acord și încearcă să eh, ajute pentru crearea de șanse în Africa, însă îi există și anumite elemente care ar trebui analizate și care poate că pot fi un motiv de îngrijorare. Dincolo de ce s-a scris în presă, dincolo de comunicatele de presă și conferințele de presă, e clar că accentul s-a pus în principal pe migrație și nu pe ceea ce ține de dezvoltare noi, membrii acestei comisii și majoritatea membrilor Parlamentului, credem că stăvilirea uh, imigrației uh, ilegale și stăvilirea imigrației nu e un obiectiv, ci e un rezultat. E rezultatul unei acțiuni care să creeze șanse în țările de origine și de tranzit. Deci obiectivul nostru nu are cum să fie uh, stoparea imigrației, ci uh, imigrația ar trebui să se oprească în urma acțiunilor noastre pozitive la fața locului când vom oferi șanse acolo la fața locului. Să summitul de la Paris ceea ce numește migrația și să nu uităm că majoritatea țărilor care au participat sunt țări care acum sunt uh, țări care primesc un număr masiv de migranți sau de refugiați. Deci acolo așa au fost văzute lucruri. Un alt lucru care mă îngrijorează, confuzia. Dacă avem instrumentul acesta, fondul fiduciar, de ce să mai creăm și altele, paralel, alte instrumente și așa mai departe? Și în al treilea rând, finanțarea. Bineînțeles, fondul fiduciar e constituit în mare parte din fonduri ce provin din instrumentele mm, europene. Contribuția statelor membre e redusă, e cam 200 de milioane de euro, de fapt. Și în măsura în care există proiecte uh, înaintate anumite grupuri de țări și nu de întreaga Uniune Europeană, atunci e clar că uh, vor fi finanțate mai degrabă proiectele bilaterale și nu neapărat cele comunitare. Și în ultimul rând, așa cum s-a spus deja, astfel de acțiuni limitează capacitatea Parlamentului European de a controla modul în care sunt puse în practică politicile de politică de dezvoltare. Aceste politici devin practic naționale sau devin niște politici ce reprezintă apanajul anumitor uh, uh, grupări, anumitor grupuri de state membre. Noi trebuie să urmărim ce se întâmplă cu aceste inițiative. Toate aceste uh, grupări de țări, deoarece toate acestea, de fapt, nu duc decât la slăbirea acțiunilor întreprinse de Uniunea Europeană pe ansamblu. Mulțumim, Charles Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare în ceea ce privește funcționarea Consiliului de Administrație. Aș vrea să știu în ce măsură principiul de parteneriat este cel care ghidează acțiunile Consiliului de Administrație. Așadar, acolo aveți Comisia, statele membre donatoare și țările beneficiare care au statut de observator. Întrebarea mea este, Uite, un exemplu concret. Să ne gândim la o acțiune care face obiectul unei decizii în uh, cadrul Consiliului de Administrație referitor la Mali. Ne putem imagina atunci că Franța poate fi uh, pusă într-o poziție de minoritate, pentru că vorbim despre o țară care a salvat Maliul, a luptat împotriva terorismului și a oprit uh, teroriștii la 50 de kilometri de Bamako. Uh, cum se face? Poate apărea de aici o sursă de uh, neînțelegeri? Care este adevăratul rol al țărilor beneficiare? Ne spuneți că au un rol de observator, însă, fiind partener, parteneriat, acest beneficiar are un cuvânt de zis, ar trebui să aibă, însă, dacă este doar un observator al acestor decizii, cum funcționează în practică? care este greutatea beneficiarilor acestui ajutor în luarea deciziilor. Și ultima întrebare, pentru că vorbim de un fond care se integrează în cadrul general al politicii de cooperare pentru dezvoltare, vă întreb cum veți face astfel încât acțiunile care sunt potrivite, dar nu duc neapărat la eliminarea sărăciei, să fie avută în vedere uh, față de alte proiecte care se axează pe eliminarea uh, directă a sărăciei, dar nu sunt uh, rentabile, așa cum sunt celelalte. Ele, din contră, sunt foarte laborioase, pentru că lupta împotriva sărăciei este uh, extrem de dificilă. Poți interveni într-o țară pentru a crește PIB-ul fără să ai nici cel mai mic impact asupra eradicării sărăciei. Cum faceți? Cum jucați cu acest echilibru? Bun, multe întrebări, mai ales despre Consiliu, dar poate încercați să fiți concisă, pentru că întrebările sunt destul de asemănătoare, mai ales în ceea ce privește rezerva de uh, examinare a Parlamentului întâlnirile de Consiliu de vineri, uh, dragi colegi, uh, pe acest subiect s-a deschis deja un uh, dialog cu Consiliul, solicitând să se întâmple, să aibă loc atunci când poate participa și Parlamentul, să nu mai fie vinerea sau săptămânile când suntem la Strasburg sau așa mai departe. Deci, unele dintre aceste aspecte sunt deja în curs de uh, soluționare. Doamna Montesi, vă dau cuvântul. Da, mulțumesc frumos. Uh, într-adevăr, doamnă președinte, întrebările sunt extrem de ample uneori, așa că voi încerca să sintetizez puțin ca să respect termenul. În ceea ce privește rolul Parlamentului, am spus de la început, este clar că Comisia vrea foarte mult ca Parlamentul să fie informat, să poată observa progresele realizate în punerea în aplicare a diverselor fonduri, să aibă un acces complet la informații, să poată, fi, să poată primi raportul anual al fondului fiduciar și să aibă acces la toate con, um, bilanțurile anuale certificate. Deci, în ceea ce privește fondul fiduciar, Mm, suntem nu doar că respectăm tot ceea ce se face și în cadrul Fondului European de Dezvoltare, ci putem chiar garanta un acces la, acces la toate informațiile, fie că vorbim de etapa de pregătire, fie că vorbim de cea de executare. Din păcate, nu ați fost aici, dar am spus la început și pe tot parcursul prezentării pe care o să o aveți la îndemână uh, că există instrumente pentru a asigura transparența informației uh, către Parlament. A existat și o întrebare legată de antreprenori, antreprenoriat. Așadar, în lista proiectelor pilot, o să menționez pe primul, care se referă la Senegal. Global, trebuie să spunem că atunci când ne uităm la uh, fonduri în complexitatea lor, 25% din ele au fost destinate oportunităților economice care sprijină crearea de locuri de muncă. Și în cadrul acestui proiect, care reprezintă unul dintre sectoare, se sprijină și crearea, sprijinirea IMM-urilor care se traduce în diverse activități, fie că vorbim de formare profesională, fie că vorbim de sprijin financiar pentru identificarea unui program, a unui plan de afaceri sau mici ajutoare destinate uh, creării de noi proiecte de investiții. E vorba oricum de un uh, cadru limitat pentru că genul acesta de activitate de favorizarea mediului de afaceri, a accesului femeilor la activitatea economică și așa mai departe, acestea sunt mize cheie ale politicii noastre de dezvoltare, la care răspund toate programele indicative naționale și regionale. Încă o dată, este important să subliniez încă o dată, acest fond fiduciar nu are pretenția că face tot. El este un uh, fond fiduciar destul de limitat și haideți să fac o comparație. Uh, doar cu, uh, sunt 7 miliarde doar pentru Sahel și tot acestea, și există sume tot aici, uh, în cadrul PIN și PIR, destinate pentru investiții, locuri de muncă și așa mai departe. Deci acest fond fiduciar nu poate face totul singur. La fel cu educația. Educația uh, rămâne în continuare o prioritate indicată, evident, și în programele indicative naționale și regionale. Deci, dacă există acțiuni în fondurile fiduciare, fondul fiduciar care se referă la educație, sunt tocmai proiectele pe care uh, le finanțăm în Uganda, Somalia sau Eritrea, prin care ajutăm copiii strămutați care au trebuit să renunțe la școală și încercăm să le facilităm reintroducerea în mediul școlar. Dar este o acțiune limitată care se axează pe sistemul, nu, nu pe sistemul de educație în integralitatea sa și nu pe dezvoltarea durabilă a evocației, ci încearcă să ajute persoanele strămutate, migranții sau persoanele care vor să se reîntoarcă pentru a le facilita uh, integrarea în sistemul educațional pentru că fondul fiduciar trebuie să răspundă la un obiectiv mult mai limitat, și nu poate să atingă toate obiectivele dezvoltării durabile. Deci, încă o dată, în alegerea proiectelor trebuie să facem și facem, asigurăm această legătură. Tocmai de aceea fondul fiduciar este gestionat de trei comitete operaționale, de trei echipe care sunt aceleași care gestionează programele PIN și PIR, tocmai pentru a asigura îndeaproape complementaritatea inițiativelor și a vedea care sunt fondurile cele mai potrivite pentru atingerea diverselor obiective. Că vorbim de cele de dezvoltare durabile sau uh, mai specifice, cum sunt cele uh, proprii fondului fiduciar. Deci, încă o dată, cum se aleg proiectele? Proiectele se aleg pe baza unei identificări a nevoilor fiecare proiect vine deja cu o analiză a problemelor pe care le vizează prin acțiunile sale. Această identificare a nevoilor se poate baza pe alte rapoarte, pe alte studii puse la dispoziție și care facilitează analiza, dar obiectivele realizate sunt și ele incluse în proiect. Și v-am arătat mai devreme cum există aceste sisteme de monitorizare care se asigură că obiectivele din proiect sunt atinse. Și aceasta este treaba Comisiei. Tot acestea fac parte din gestionarea ajutorului. Acum, în ceea ce privește Paris, să nu uităm că discuția la, de la Paris s-a axat foarte mult pe un singur punct, pe dramele pe care le vedem astăzi. Astăzi sunt pe suntem pe cale să avem acces în Libia, la zonele periferice ale acestei țări. Astăzi OIM descoperă tabere fie de uh, migranți, ca să zic așa, și nu o să mă apuc eu să intru în detalii, puteți observa oricare raporta, reportaj al organizațiilor uh, internaționale ca să vedeți care e situația actuală. Astăzi, așadar, în Libia, un număr semnificativ de persoane abandonate într-o stare dezavantajată și înfometată și trebuie să avem grijă de ele. Nu e vorba doar de a opri imigrația la frontiere, ci e vorba de o problemă umanitară, să putem trata, să putem ajuta toate aceste persoane care se găsesc de-a lungul rutelor migrației. Și acesta este scopul acțiunii. De asemenea, acțiunea și dezbaterea de la Paris axată, nu s-a axat doar pe fondul fiduciar, ci și pe o problemă specifică. Cum să intervenim pentru a facilita uh, drepturile de azil pentru a grupa persoanele care se află uh, într-o zonă, într-o situație dificilă sau pe rutele migratorii înspre Europa. Este clar că există și elementul de securitate, dar uh, nu trebuie să ne ascundem uh, de realitate. Am văzut ce s-a întâmplat anul acesta în Spania. Există și problema uh, atentatelor teroriste și știm foarte bine că există forțe teroriste care se implantează în aceste zone din Sahel abandonate, unde nu mai există niciun fel de guvernanță. Și atunci, unul din obiectivele fondurilor fiduciare, exprimat clar, este acela de a putea interveni pentru stabilizarea anumitor zone complet abandonate, uh, în uh, Sahel și uh, mai ales în această parte unde se face tranziția între nordul Africii și uh, zona subsahariană, astăzi complet abandonate, unde se instalează tot felul de extremiști și de traficanți ilegali, fie că vorbim de trafic de persoane, de droguri, de arme sau de altceva. Trebuie așadar să consolidăm capacitățile statelor partenere să facă față la propriile uh, provocări uh, de securitate. Nu e vorba doar de provocările de securitate cu care ne confruntăm noi, ci și de cele cu care se confruntă țările partenere. Deci nu e doar problema securității. Acesta este doar unul dintre obiectivele comune ale țărilor partenere și ale um, statelor membre. Al treilea element, vis-a-vis -vis de Consiliul de Administrație și de parteneriatul menționat, Trebuie să respectăm încă o dată litera legii. Avem un regulament financiar care ne ghidează acțiunile și el spune că doar țările contribuabile fac parte ca membri din Consiliul de Administrație. Și tocmai pentru că suntem într-o situație de parteneriat, am inclus în Consiliul de Administrație toate țările partenere cu titlul de observatori, pentru că așa cere regulamentul. Însă, dacă ați avea posibilitatea să asistați la Consiliul de Administrație, ați vedea că lucrăm cu țările partenere într-un cadru de transparență și de drept la cuvânt. Ele au uneori un rol extrem de activ Faptul că au un titlu de observator nu înseamnă că nu pot să intervină activ în dezbaterile Consiliului de Administrație. Este așadar un Consiliu de Administrație unde țările partenere au rol de observator, cum spun, dar parteneriatul este activ, iar momentan nu a trebuit niciodată să votăm nici în comitetele operaționale, nici în Consiliul de Administrație, pentru că ne dorim un dialog și o contribuție activă, pozitivă și constructivă a tuturor țărilor partenere și vă pot asigura că nu a existat nicio punere în dificultate a unei țări partenere sau a unui stat membru. Este un dialog deschis în cadrul acestui Consiliu și sper ca Uh, de îndată ce Parlamentul va putea fi prezent, să vadă care este dinamica din cadrul Consiliului de Administrație. Într-adevăr, o să avem grijă la uh, informarea prealabilă cu ceea ce privește organizarea întâlnirilor Consiliului, astfel încât Parlamentul să poată fi disponibil și vom uh, evita de asemenea lunile și vinerile pentru a vă facilita și dumneavoastră prezentarea. Da, și documentația, da, avem nevoie de documentația uh, uh, adecvată pentru a putea vedea dinainte ce se întâmplă, nu doar să ni se spună ce se întâmplă. Charles, doresc să intervii. Suntem deja în întârziere, însă e o dezbatere foarte importantă. Avem o întârziere de o oră. Vom amâna discuția despre New York pentru o altă reuniune. Suntem în uh, întârziere și colegii ne așteaptă să discutăm despre asistența pentru dezvoltare. Eu am fost raportare pentru New York și sper ca, dragi colegi, să înțelegeți că atunci când vom discuta despre New York să putem veni cu niște proiecte clare de control uh, asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă. Deci punctul ce număr era? 7. Va fi amânat pentru o reuniune ulterioară. Charles. Vă mulțumesc! pentru răspunsul la ultima întrebare, în legătură cu modul în care funcționează Consiliul de Administrație. Plec de la ideea că majoritatea ideilor sunt luate prin consens sau Uh, și mă întreb ce se întâmplă dacă există un conflict. Cine ia inițiativa de a se retrage, cine se opune, se votează prin majoritate sau nu, se votează prin majoritate calificată. Uh, statele membre care sunt în Consiliul de Administrație vor vota în funcție de ponderea contribuțiilor financiare sau cum se întâmplă toate acestea? Deci care e regula? Răspunsul e succint. Fondul fiduciar are un statut în care totul e reglementat. Ideea e să se lucreze prin consens și înțelegere și dacă nu există consens, există un președinte al Consiliului de Administrație și niște reguli care stabilesc numărul de voturi pentru luarea deciziilor. Nu vă voi spune care e întreg procesul decizional, acesta este definit în statutul care a dus la înființarea fondului financiar. Deci, dincolo de dreptul de vot și de calcularea ponderii, spiritul e să se lucreze uh, prin consens. Însă dacă ar apărea o problemă, atunci vă spun că există drepturi de vot prevăzute de statut care permit luarea de decizii. Domnul Schaffhauser vrea să revină. Vă rog, succint. Foarte succint. Referitor la același lucru. De aia e important să există o societate de gestiune. Societatea de gestiune e cea care pregătește coerența, uh, Uh, care prezintă proiectele în fața Comitetului de Investiții și vă spun, sociala gestiune nu trebuie să fie terță, trebuie să poată să vină și cu inițiativa proiectelor, deoarece multe proiecte trebuie create practic de la zero. Da, exact așa. Pe site și în raport veți găsi modul în care funcționează fondul fiduciar. Este un consiliu de administrație și un comitet care se numește Comitet operațional e un comitet de gestiune. Deci acesta primește propunerile, responsabilul pentru fiecare regiune, pentru fiecare comitet de gestiune stabilește cine are drept de inițiativă, care sunt propunerile care sunt înaintate pentru finanțarea din fondul uh, fiduciar și uh, Cine are uh, răspunderea de a monitoriza, de a urmări ce se întâmplă, care sunt rezultatele fiecarei operațiune. Și deci e acest comitet de gestiune. Acesta nu se ocupă de realizarea acțiunilor pe teren. Acțiunile trec apoi prin intermediul mai multor operatori, state membre sau ONG-uri. Să există deci acest comitet de gestiune care are răspunderea de a lua inițiativele și de a prezenta proiectele. Foarte bine atunci. Am avut uh, o discuție foarte detaliată legătură cu acest subiect. Văd că mulți colegi parcă și-ar mai dori să vorbească. Mulți au vorbit despre coasta de fildeș. Acum ne întrebări dacă ceea ce finanțăm noi contribu- uh, um, e în funcție de ce se întâmplă pe teren. Nu știu, poate că ar fi bine să analizăm țările pe grupuri, să vedem ce se finanțează prin fondul financiar, prin proiectele naționale, să vedem care sunt sinergiile. Poate ar fi important să discutăm cu colegii, să avem câteva exemple care să ne ilustreze care sunt problemele mai generale legate de acest fond financiar. E greu să vezi lucrurile separat. E doar o parte mică de bani dacă e să ne gândim uh, la sumele disponibile prin Fondul European de Dezvoltare. Și dacă să ne uităm la tot ce se întâmplă, de exemplu, într-o singură țară, e foarte dificil să vezi exact câte fonduri sunt folosite, cum sunt gestionate toate. Deci, dragi colegi, am avut o discuție lungă. Îi mulțumim doamnei Montezi pentru prezența dumnei astăzi aici. Trebuia să stea aici 45 de minute, a rămas două ore. Vom urmări de aproape acest dosar. A, vă vom transmite când au loc următoarele reuniuni și Comisia de Bugete va veni și sper să ne mențineți uh, informați. Vă mulțumim, doamnă Montezi. Dragi colegi, ne întoarcem acum la subiectul 6, punctul 6, Și după cum v-am spus, punctul 7 va fi amânat pentru o reuniune ulterioară, fiindcă nu mai avem timp să-l tratăm în mod corespunzător. Iar 6 și 8 vor fi punctele tratate înainte de pauza de prânz. Deci 6, situația umanitară în Sierra Leone și Asia de Sud. Îmi pare foarte rău, dragi colegi, că ar trebui să așteptați atât. Dar uh, problemele de fond fiduciar și migrație sunt extrem de importante pentru noi, după cum bine știți. Dragi colegi, adesea, venind uh, după vacanța parlamentară, ne dăm seama că au apărut uh, în multe locuri din lume diferite dezastre. Am auzit, de exemplu, ce s-a întâmplat în Sierra Leone. Dacă puteți, vă rog să faceți liniște în sală sau să vorbiți în șoaptă, dacă doriți alunecările de teren din Sierra Leone. Țara oricum a fost uh, afectată și de Ebola în urmă cu câțiva ani și deci problemele umanitare sunt uriașe. Iar recent au apărut uh, inundațiile. Multe știri despre inundații din SUA, nu atâtea despre cei afectați uh, în partea mai săracă a lumii, Bangladesh, India de Nord-Est, unde milioane de oameni au fost inundați. 6 milioane în Bangladesh, 13 milioane în India de Nord-Est și Nepal. Deci, uh, dezastre umanitare uriașe. Ne interesează ce a făcut comisia, cum a putut oferi un răspuns. Adjunctul uh, biroului ONU pentru coordonarea afacerilor uh, umanitare este aici, ofițerul de legătură de la Bruxelles, deci ne va prezenta situația și Martin Langraf, Head of Unit pentru Asia, America Latină, Caraibe. Îmi cer scuze pentru întârziere. Dar știți că și fondul fiducial este relevant pentru munca noastră. Știu că sunteți oricum foarte implicați și dumneavoastră. Nu știu cine va interveni primul. Poate că doamna Goldschmidt mai întâi. Să ne prezinte actualitățile. Se aude bine și pentru interpreți? Da. Stimată președintă Deve, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru această oportunitate, să vă spun ce s-a întâmplat în, Sierra, în uh, Asia de Sud, uh, mai ales în India, Bangladesh și Nepal, dar nu numai, și să vă vorbesc despre inundațiile și alunecările de teren din Sierra Leone. Încep cu Asia, pentru că acolo cifrele sunt mai impresionante. În timpul musonului, s-a ajuns la inundații și alunecări de teren, mai ales în Bangladesh, India și Nepal și cel puțin 41 de milioane de cetățeni sunt afectați în aceste trei țări și alte țări din Asia au fost afectate, Myanmar, Filipine și China. Ploile abundente s-au soldat cu pietre de vieți omenești, cam 1000, deplasarea a peste un milion de oameni și distrugerea de case, școli și spitale. Multe zone rămân inaccesibile din cauza Uh, distrugerii infrastructurii și situația se va deteriora pentru că ploile continuă în zonele inundate. Sezonul uh, acesta ploios uh, este unul extrem de grav. Ne îngrijorează foarte tare situația sănătății, pentru că apar probleme din cauza bolilor transmisibile, oamenii sunt infestați din cauza apei pe care o consumă și um, echipele noastre de răspuns sunt la fața locului și oferă um, ajutor împreună cu Crucea Roșie și uh, cu sectorul privat și cu forțele militare. Avem câte un membru, uh, câte un funcționar pentru fiecare din serviciile uh, implicate. În India, 32,1 milioane de oameni au fost uh, afectate uh, de inundații și mai bine de 6.000 de oameni au 600, se scuză vorbitoarea, au și-au pierdut viața. Cei um, afectați au fost evacuați de armată, poliție și forțele navale. Mai bine de 2000 de tabere au fost create, se oferă adăpost și hrană. Guvernul Indiei a anunțat că va aloca aproximativ 312 milioane de dolari americani pentru reabilitare, reconstrucție și combaterea inundațiilor. Guvernul nu a făcut o solicitare pentru asistență internațională, dar pentru că a primit, există o capacitate națională de răspuns puternică, dar a acceptat oferta de a trimite acolo experți naționali și expertiză tehnică. În Bangladesh, inundațiile afectează 32 de districte, în nord-nord-est sunt afectate mai bine de 8 milioane de cetățeni. 700 de mii de case au fost uh, distruse sau uh, uh, afectate și există uh, mai multe adăposturi. 140 de persoane și-au pierdut viața. Și uh, apare problema bolilor uh, contagioase, e nevoie de apă curată, de servicii de sănătate și de hrană. Ploile continuă, uh, deci situația nu uh, va fi uh, ameliorată. S-au alocat 828.000 de dolari americani uh, gheață um, și hrană în locurile afectate. Iar guvernul n-a făcut o solicitare pentru asistență internațională, dar salută orice intervenție din afară. S-a făcut o evaluare la jumătatea lui august în cele 10 districte afectate și se poartă discuții la nivel umanitar între omologi. 35 din cele 75 de districte au fost afectate de inundație, 1,7 milioane de persoane afectate, 65.000 de case distruse, 460.000 de persoane strămutate, 19.000 de persoane uh, pe situri informale de strămutare. Guvernul din Nepal, asta e Nepal, guvernul din Nepal a încercat să ofere ajutor și salută asistența internațională, inclusiv din India. India uh, a promis 3,9 milioane ca răspuns uh, în Nepal pentru inundații. Pe 25 august, echip, echipa umanitară a lansat un uh, plan comun încercând să ofere 41 de milioane de dolari americani ajutor umanitar pentru servicii de sănătate, Uh, siguranță alimentară, nutriție, adăpost, educație, uh, sprijin pentru recuperare în următoarele șase luni. Iar echipa umanitară creează și un răspuns rapid cu um, aplicații pentru salvarea de vieți omenești. Trecem acum mai departe la Sierra Leone, unde s-au creat alunecări de teren pe 14 august, uh, în suburbii iar impactul a fost devastator asupra comunității. 496 de persoane confirmate moarte, sute de persoane dispărute, 3000 de persoane fără adăpost. Impactul inundațiilor și alunecărilor de teren a fost exacerbat de o proastă urbanizare și de construcții șubrede. La fel și defrișările au fost cele care au încurajat eroziunea solului și instabilitatea solului. Există riscul să apară noi inundații pentru că sezonul ploios continuă până în octombrie. Biroul pentru Siguranță Națională a condus uh, răspunsul uh, cu sprijinul agențiilor ONU care erau deja la fața locului, ONDP, UNICEF, uh, IOM, VH, OMC și altele. Cu ONG-uri, cu Crucea Roșie, cu sprijinul sectorului privat. Inițial, efortul a fost cel de a căuta uh, persoane dispărute și decedate, de a oferi adăpost, uh, apă, hrană și strictul necesar. S-a cerut asistență internațională și um, îmi cer scuze față de uh, interpret într-adevăr vorbesc cu o viteză mare. Voi încerca să corectez asta. Deci a fost o solicitare din partea Guvernului de ajutor internațional și după aceasta uh, Uh, ONU a trimis uh, o echipă de coordonare și evaluare a dezastrului, compusă din experți din mai multe state membre. Echipa e acolo pentru a oferi asistență uh, guvernului și celor implicați cu privire la ce se întâmplă la fața locului. 500, 5900 um, de persoane Um, trebuie să um, fie avute în vedere, trebuie să fie identificate cadavrele, e nevoie de ajutor psihosocial, medical, e nevoie de ajutor nealimentar. Vă dau câteva exemple. Programul Mondial pentru Alimentație a oferit sprijin unui număr de 2000 de familii Uh, pregătire pe nutriție un număr de 30 de asistenți sociali, inclusiv pentru ajutor psihosocial pentru mamele care alăptează, problema cu subnutriția la copiii mai mici de 5 ani. OMC uh, și agențiile ONU au început să colecteze date printr-un instrument special creat pentru a vedea ce se întâmplă uh, pe siturile inundate în ceea ce privește serviciile de sănătate și alimentație. UNICEF, OMC oferă sprijin Ministrului de Sănătate și Servicii Sanitare, mai ales în ceea ce privește uh, evaluarea nevoilor acute. Nu există un caz confirmat de uh, uh, holeră, dar facem tot posibilul pentru a oferi sprijin în așa fel încât să existe un plan pe trei luni în caz de urgență. Oferim sprijin ministrului și ajutor tehnic în ceea ce privește identificarea, prevenția și controlul. A, ajutor psihologic uh, e creat acum, un instrument de prim ajutor psihologic este creat la Biroul de Siguranță Națională uh, și mai bine de 600 de persoane au primit acest tip de serviciu medical. Federația Internațională a Crucii Roșii a oferit 4,8 milioane de dolari americani un număr de 4800 de persoane pe 10 luni. Eforturile de răspuns uh, sunt în tranziție acum, de la ajutor de urgență pe ajutor de recuperare și redresare. În, la acest al doilea capitol vom încerca să găsim soluții de adăpost, uh, evaluări, vom face valori de mediu, planuri de urbanizare și vom evalua nevoile medicale. Persoanele strămutate sunt acum uh, grupate în patru uh, zone de adăpost, plus alte două zone plan, uh, în plan și în lucru. Situația se va permanentiza pe parcurs, iar oamenii se vor putea strămuta voluntar. Adăpostul alternativ va permite să creăm și școli Soluțiile alternative uh, avute în vedere uh, au încearcă să implementeze și fluxuri uh, monetare în așa fel încât să poată fi construite adăposturi low cost. Se oferă sprijin guvernel, guvernului din Sierra Leone, organizații naționale și internaționale sunt active la fața locului, donatorii au fost UK cu 5 milioane de uh, dolari, Irlanda, Uh, Comisia Europeană a oferit 300.000 de euro, Germania 107.000 mii dolari americani și Spania, care a contribuit uh, cu bani gheață 7800 de dolari americani. Și echipele tehnice um, uh, polițienești uh, participă la identificarea cadavrelor. au fost alocate sume um, de către comunitatea internațională, expertiză uh, în mai multe domenii. Stimați eurodeputați, doamnă președinte, doresc să vă mulțumesc pe această cale pentru invitația lansată și pentru faptul că ați alocat uh, timp uh, dezbaterii acestor situații care nu se bucură neapărat de atenția media, dar vedeți că au afectat milioane de vieți omenești. Și dau acum cuvântul colegului meu pentru a discuta despre contribuțiile europene și expresia solidarității aici la noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, dragi colegi și stimați eurodeputați. E o plăcere pentru mine să mă aflu aici și să completez ce a spus colega mea Vera despre situația din Asia de Sud-Est și uh, Sierra Leone cu precădere. Stimată domnul președinte, ați spus uh, că da, um, sunt inundații și în SUA și ați făcut un comentariu foarte pertinent, pe care îl uh, subliniez și eu, după cum a făcut-o și colega mea. Multă atenție media, multe imagini care circulă pretutindeni pe toate canalele din SUA Și aici avem o inundație care afectează 40 de milioane de persoane. Nu este un tsunami, nu este un cutremur, nu este o catastrofă majoră, după cum s-a mai întâmplat. Este un dezastru considerabil, dar vedem foarte puține imagini. Se vorbește foarte puțin despre asta și e adevărat că discutăm despre o zonă mai dificilă de, evalu- de accesat, dar e o zonă accesibilă totuși. Și poate e și uh, o, o zonă despre care să se poate interesa și publicul. Sunt niște catastrofe într-adevăr uh, îndepărtate. Uh, nu sunt neapărat în interesul imediat al Uniunii Europene aceste zone, dar catastrofa există. Și iată că interesul media față de acest subiect nu există. Nu o să le iau toate cifrele pe care le-ați auzit, fiindcă suntem perfect de acord cu ele. Noi, cei de la ECO, am făcut și noi o evaluare în teritoriu ca să ne dăm seama de amplitudinea problemei. Am mers la fața locului ca să vedem exact ce se întâmplă. Uh, am auzit și mesajele mai multor agenții în acest sens și oricum ideea generală este cea lansată de colega mea. Cifrele sunt corecte inclusiv în ceea ce vește numărul persoanelor aflate la nevoie. Care a fost răspunsul Digi Eco față de acest uh, dezastru? Avem uh, monitorizare non-stop uh, prin centrul de coordonare și răspuns. Avem monitorizare și prin biroul nostru de la Bangladesh, din teritoriu și din India. Și avem și o mică antenă în Nepal, deci putem să luăm pulsul uh, situației, așa asta de la bun început am uh, putut face. A existat un răspuns rapid de la Federația Internațională a Crucii Roșii pentru a contribui la răspunsul uh, față de acest dezastru prin fondul de urgență pentru India, pentru inundație din Assam. Răspunsul a fost unul rapid. 196 de mii de euro, aproape 200 de mii, deci, la trei zile după dezastru. Deci, și-am oferit 200 de mici pentru Nepal. Între timp, am uh, trimis uh, personal de la Ecofin uh, într-o misiune. Am avut două misiuni în teritoriul în Bangladesh, care au fost finalizate săptămâna trecută. În India și în Nepal lucrurile sunt în desfășurare. Colegii se vor întoarce astăzi și mâine și ne vor uh, relata ce s-a întâmplat. Guvernul Nepalului a cerut asistență internațională, financiară și în natură. Colegii de la Protecția Civilă au transmis asta către statele membre, dar n-am primit niciun răspuns din partea statelor membre cu privire la sprijin în natură. Și înțelegem, pentru că costurile de transport sunt foarte mari, regiunea fiind îndepărtată. Deci, deocamdată, n-am primit un răspuns. Am uh, lansat trei rapoarte de criză. Cred că eurodeputații le-au primit prin uh, ICC, așa cum se procedează de obicei. Deci, uh, și vom finaliza și celelalte lucrări, iar în funcție de ce rezultate vom avea, vom avea în vedere un sprijin ulterior. Dau exemplul Bangladeshului. Am avut două inundații diferite, de exemplu. Una eh, din, eh, de pe afluent al Gangelui, care vine în Bangladesh din vest. Celelalte inundații sunt eh, din zona Assam, care vin din Assam și ajung în Bangladesh prin nord. Iar în centrul Bangladeshului se unesc ambele fluvii și iată ca rezultat o situație gravă. O treime din teritoriul Bangladeshului s-a aflat sub ape. E vorba de o suprafață enormă. Apa n-a fost într-adevăr atât de înaltă, discutăm de un metru, un metru jumate, deci nu ca în SUA, dar ă, raza de acțiune a inundațiilor este una pe care eu unul n-am mai văzut-o în această țară. Zona a fost uh, absolut uriașă. Și uh, în plus față de această uh, problemă, e și sezonul ploios și se, sezonul musonic nu s-a terminat. Deci va tot ploua, sunt prevăzute noi ploi și trebuie să vedem în ce direcție o iau lucrurile. Subliniez de asemenea faptul că oamenii din Bangladesh, cei mai afectați, și vorbim despre vreo 3 milioane, care au nevoie de asistență um, umanitară, 8 milioane fiind totalul celor afectați, oamenii sunt în general foarte rezistenți. Sunt oameni foarte săraci, dar foarte rezistenți. Pentru că ei sunt obișnuiți, într-un fel, cu inundațiile și Noi avem uh, programe de 20 de ani de reducere a riscului, inclusiv uh, uh, pregătire pentru inundații. Guvernele au preluat aceste programe, așa că, iată, oamenii cumva au fost pregătiți de-a lungul timpului pentru inundații și își păstrează documentele de proprietate a unei case, proprietate a unui teren, uh, își păstrează la îndemână actele de identitate, stritul necesar alimentar dacă trebuie să plece uh, în grabă, iar în ceea ce privește școlile, de exemplu uh, au fost organizate în așa fel încât, sau au fost construite în așa fel încât apa să nu ajungă imediat la ele. Sunt niște măsuri uh, simple, de bun simț, dar care au un efect uh, extraordinar când e vorba de acest tip de inundații. Deci, într-adevăr, multe case au fost uh, distruse, adăpostul e mereu o problemă post-inundație și da, apa și, serv- și serviciile de igienă sunt o problemă pentru că accesul la apă potabilă, curată, este problematic după o inundație, fiindcă inundația a afectat și fântânile. Dacă apa crește, ea urcă, urcă, urcă până când ajunge în fântână, iar accesul la apă curată se pierde. Deci e nevoie de acces uh, la apă curată pentru a nu se ajunge la tot felul de contaminări și boli. Într-un număr de regiuni, situația e în felul următor. E deja Um, a treia cultură consecutivă care se pierde. Și următorul, uh, um, în mod obișnuit, recolta um, e obținută cândva în octombrie-noiembrie, deci nu mai e timp uh, pentru nimic și dacă ploaia continuă și următoarea recoltă e afectată, sper totuși să nu se ajungă la asta. Pentru că dacă se ajunge la așa ceva, va exista insecuritate alimentară și asta e o mare problemă și preocupare pentru noi, dincolo de răspunsul imediat care trebuie oferit cu privire la adăpost, alimente și așa mai departe, servicii sanitare și uh, acces la apă curată. Vă stau la dispoziție, bineînțeles, pentru întrebări. Doresc însă, foarte pe scurt, să trec în revistă și Sierra Leone, unde dezastrul este de o cu totul și cu totul altă amploare. 6.000 de oameni au fost afectați, peste 6.000 de oameni au fost afectați și aici, bineînțeles, avem un centru de coordonare pentru urgențe. Nu avem un expert care e acolo în Sierra, însă experți din regiunea Africii Occidentale au fost uh, trimiși acolo pentru a evalua direct la fața locului uh, cum stau lucrurile. Și din imaginile prin satelit Uh, oferite de sistemul de cartografiere Copernic uh, se poate vedea uh, care este suprafața afectată. Se pot face comparații cu situația dinainte. ECO, de asemenea, a pus la dispoziție 300 de mii de euro și pentru Federația Internațională a Crucii Ros și e un instrument de dimensiuni mici pentru reacție și concluzia echipei de la fața locului a fost că nevoile sunt relativ acoperite, cu contribuția noastră limitată și cu contribuțiile altor uh, donatori. Deci nu s-a activat mecanismul de protecție civilă care în mod uh, normal ar uh, cere ca statele membre să ofere asistență atunci când e nevoie. Iată care a fost prezentarea mea și acum aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru trecerea în revista situației. După cum spuneam, nu sunt informații care au ajuns uh, la urechile publicului larg. Poate că da, despre Sierra Leone s-a vorbit mai mult, dar despre inundațiile din uh, Asia de Sud uh, nu prea s-a vorbit așa de mult. Începem cu domnul Enrique Guerrero. Vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați dat în legătură cu reacțiile în fața acestor catastrofe naturale. Și vă mulțumesc și pentru munca pe care o faceți, prin faptul că încercați să ajutați persoanele afectate de aceste dezastre. După cum ați spus și dumneavoastră, s-ar putea ca lucrurile să se înrăutățească deoarece e, perio- e perioada musonului. Deci e clar că există posibilitatea ca ploile să continue și în următoarele săptămâni și deci problema să se mențină. La această ședință vorbim despre catastrofe naturale. Unor vorbim aici despre conflicte, foamete în anumite locuri de pe planeta noastră. Vorbim despre conflicte generate de om, însă iată de data asta sunt dezastre cauzate de natură. Sunt catastrofe care ne afectează, însă modul în care facem față acestor dezastre ține de implicarea omului. Gândiți-vă că au uh, existat niște ploi uh, nemai întâlnite în Texas, de exemplu. Însă acolo impactul în ceea ce privește viețile omenești. Da, a existat, e de regretat însă impactul. Acolo a fost mult mai mic față de ce s-a întâmplat în sud-estul Asiei sau în Sierra Leone. Și asta ne face să tragem două concluzii sau să ne gândim la două lucruri. În primul rând, vedem că ne aflăm într-un ciclu de schimbări climatice. Aceste fenomene vor fi din ce în ce mai uh, intense și mai uh, um, dese. Astfel de catastrofe vor, vor uh, apărea mult mai mult. Deci de aceea trebuie să fim pregătiți, deoarece știm sigur că va trebui să ne confruntăm cu astfel de catastrofe în viitorul apropiat și de asemenea Mai e un lucru, modul în care au avut loc aceste uh, inundații și alunecări de teren și modul în care a crescut nivelul râurilor ne arată cât de important e modul în care sunt plasate aceste uh, așezări umane care nu rezistă la astfel de ploi și inundații. Așa ceva ar putea fi preîntâmpinat dacă s-ar uh, pune în practică niște strategii de reducere a riscurilor. Uniunea Europeană și Parlamentul European în cadrul de la SEDAI din 2015 și în cadrul platformei globale de la Cancun din același an, implicat în acest domeniu și vreau doar să subliniez un lucru. Reprezentantul de la ECO s-a referit în mod specific la strategiile de reducere a riscurilor care, iată, dau roade atât la nivel național și uh, local, însă eu cred că astfel de acțiuni din partea Uniunii Europene ar trebui să se intensifice, deoarece nu e, nu e nevoie de resurse economice sau materiale majore pentru a preîntâmpina, pentru a avea astfel de strategii. Trebuie să pregătim lucrurile, nu trebuie să reacționăm doar în urgență când are loc o catastrofă și în al treilea rând, e important să conștientizăm autoritățile de la fața locului în legătură cu faptul că nu pot fi evitate cauzele acestor dezastre, însă urmările pot fi uh, reduse și pot fi atenuate uh, foarte mult. Mulțumim, doamna Hautala. Mulțumesc. E dreptul ce spune domnul Guerrero cu siguranță vom asista la din ce în ce mai multe astfel de catastrofe. De deci nivel de pregătire și de implementare a unui cadru de reducere a riscurilor uh, e ceva ce devine mult mai uh, important. Și e clar că și Parlamentul European ar trebui să se implice pentru a, a stimula aceste eforturi. În ceea ce privește partea umanitară, eforturile sunt admirabile. Știm că niciodată nu există suficiente resurse și că trebuie să ținem cont de asta în discuțiile noastre bugetare din această după-amiază. Eu am o întrebare obișnuită. Cât de mult țineți cont de situația persoanelor cu handicap, a femeilor, a copilor și a vârstnicilor atunci când întreprindeți aceste acțiuni umanitare? Deci, câtă importanță acordați uh, categoriilor vulnerabile de populație. Doamna McEwen, aș avea și eu câteva întrebări. Da, avem reacția umanitară, într-adevăr. Ați menționat, ați menționat încă în Sierra Leone defrișările și o urbanizare, o planificare urbană proastă sunt practic printre cauzele uh, a ceea ce s-a întâmplat. Deci când avem politici de dezvoltare, evaluăm toate aceste lucruri. Vorbim mult despre integrarea asistenței umanitare și a cele de dezvoltare. Și iată că Sierra Leone se vede clar legătura. Și trebuie să revenim asupra acestor lucruri. S-a investit mult în sistemul de sănătate din Sierra Leone în timpul crizei Ebola. Milioane de bani au fost folo- milioane au fost folosite pentru construirea de clinici, de spitale. Mi-aduc aminte și la televizor imagini cu spitale majore construite acolo. Ce a mai rămas din a, ce s-a construit atunci? Toate acele investiții pentru a face față epidemiei Ebola au dus la ceva concret pe teren. Acum uh, oamenii din Sierra Leone, de exemplu, au un acces corect la grijiri medicale dacă sunt loviți de un astfel de dezastru. Nu văd alți colegi care se ia cuvântul, deci vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult! voi uh, lua cuvântul primul. Pe bună dreptate spuneți că astfel de dezastre uh, vor lovi uh, omenirea și mai mult pe viitor. De aia trebuie pus accentul pe pregătirea pentru riscuri și dezastre. Acolo trebuie să facem mari eforturi. E drept de asemenea că responsabilitatea le revine și guvernelor țărilor respective, țărilor afectate. Și în procesul de negociere internațională, în cadrul procesului de la Sendai, se recunoaște acest lucru. Și ceea ce vedem mai că apare acum e un nivel de responsabilizare mai mare a guvernelor când sunt afectate de un dezastru. Unele guverne nu sunt uh, gata. Am văzut ce a întâmplat cu Haiti în octombrie anul trecut, când uh, țara a fost lovită de un uragan. A lipsit capacitatea. Însă, totuși, din prima zi au uh, preluat controlul. În cazul India, Bangladeshului și al Nepalului, guvernele, de asemenea, au uh, preluat controlul pentru activitățile de reacție și asta au făcut-o ei. Eu am locuit mulți ani în Africa și știu că au existat situații când guvernele africane au spus da, avem o problemă să așteptăm să intervină comunitatea internațională. Deci a existat și astfel de atitudini, au existat și astfel de atitudini. Însă în ceea ce aștept dezastrele naturale și în Asia, mai ales și în America Latină, unde există capacitate guvernamentală Există această preocupare de a fi pregătit pentru reacție. Deci trebuie să ai și o capacitate de pregătire, de preîntâmpinare, dar și de reacție. În India uneori intervine armata, poate nu într-un mod care să respecte principiile de intervenție umanitară. Dacă mă întrebați personal, eu cred că ar trebui să discutăm cu India pe această temă. În India, India, de pildă, nu prea dorește să primească asistență umanitară. Când am fost într-o misiune în India, anterior, misiuni de monitorizare pentru anumite proiecte care încă erau în curs, ne-a chemat ambasadorul indian, ne-a întrebat ce vrem să facem acolo, de ce vrem să mergem în India. India e un donator de asistență umanitară. E drept asta. Deci nu vreau acum să intru aici în, de, în detalii, însă ideea e că există o capacitate puternică a guvernelor care trebuie consolidată. Să ceea ce îmi oferă mie motive de speranță e că există intervenția guvernului. Când este un ciclon în Bangladesh, guvernul intervine. Acum 20 de ani uh, murau sute de oameni. Când a lovit ciclonul Mora anul trecut, doar câteva persoane și-au pierdut viața. Există o adăpostă, există un sistem de avertizare prin SMS, prin care oamenii erau înștiințați că trebuie să părsească zonele, același sistem care s-a folosit și în cazul uh, inundațiilor. Deci, da, e important să ne consolidăm eforturile de a colabora cu guvernele din aceste regiuni pentru a îmbunătăți și mai mult capacitatea lor de uh, pre gătire, în alte dezastru și de reacții la acestea. Vera, dorești și tu să intervii? Thank you, Martin. I think I will just also... Mulțumesc. Și eu sprijin tot ce s-a spus în legătură cu plusvaloarea și faptul că trebuie făcut eforturi pentru pregătire și ONU, bineînțeles, colaborează strâns cu guvernele, fie că avem acolo agenții, fie că sunt prezente alte agenții cu care colaborăm noi și e clar că point that we OCHA have been making about the importance to keep that E clar că finanțarea ECO reprezintă o plus valoare și e important ca această finanțare să fie menținută la nivelul adecvat. Nu sunt sume enorme, însă sunt sume care într-adevăr schimbă lucrurile și știu că la DG ECO colegii mei au multe dovezi pentru a uh, arăta că, într-adevăr, această, aceste fonduri uh, dau roade. Deci e important să existe aceste fonduri, chiar dacă ele nu sunt imense. Menționam în prezentarea mea faptul că toate guvernele au preluat controlul. Chiar și unele țări vecine s-au ajutat între ele. Deci India, a oferit asistență umanitară vecinilor. E bine să vedem că există din ce în ce mai multă reziliență și capacitatea de a prelua controlul lor le revine practic responsabilitatea definitivă și e bine să îi ajutăm și să nu facem lucrul, să nu facem ce trebuie în locul lor, așa cum se întâmplă în alte regiuni. Referitor la punctele slabe, oricine lucrează pe teren știe că există anumite criterii de vulnerabilitate și se acordă atenție mare acestor categorii vulnerabile de persoane. Toți actorii o fac pentru a se asigura că persoanele cele mai vulnerabile, cele cu handicap în vârstă, femeile, copiii, sunt avuți în vedere sunt avute în vedere și uh, vrem să ne asigurăm că asistența ajunge la aceste persoane și modul în care sunt uh, pregătite și făcute programele acum peste tot în sistemul ONU, uh, e un mod în care ține cont de situația acestor persoane. Acum, politicile ECO și DEFCO legate de defrișări. Vă dau din nou cuvântul. Problema defrișărilor și faptul că ar trebui să existe aici o colaborare între asistența pentru dezvoltare și cea umanitară. Da, PNUD-ul uh, din partea ONU este implicat pe teren uh, aici și cu ei discutăm. Îmi cer scuze, am lăsat pe din afară acest punct anterior. Da, noi colaborăm mult cu colegii de la DG DEFCO. Uneori e ușor să o facem, uneori nu prea. Însă există un dialog constant referitor la toate țările de pe pământ deoarece bugetele pentru asistența umanitară sunt supusele mari presiuni și în trecut uh, am fost uh, rugați să finanțăm anumite lucruri ca, care, cu bani care au luat din instrumentele EASA. Și e clar că discutăm cu colegii de la DESCO pentru a putea profita de pe experiențele DG cu în anumite țări. În cazul specific al defrișărilor, Va trebui să revin la dumneavoastră pentru a vă da informații, deoarece nu am o privire de asamblu în legătură cu acest lucru. Bine, vă mulțumesc. Cred că ne-ați răspuns la întrebări. Putem reveni ulterior la problema defrișărilor. Vă mulțumesc amândurora pentru prezența dumneavoastră aici, pentru munca dumneavoastră și le mulțumim prin intermediul dumneavoastră și celor care sunt pe teren, care sunt voluntari acolo pentru a oferi asistență. Și e important, cum spuneți și dumneavoastră, că guvernele acestor țări au preluat controlul pentru a face față situației. E bine, există și planuri de gestionare a apelor uh, fluviale, de exemplu, în anumite uh, zone. Deci e clar, când se întâmplă ceva în uh, amonte, consecințele se resimt clar în aval. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați venit de departe. Okay, colleagues, we can... Dragi colegi, să trecem mai departe la ultimul. Pentru cei care uh, nu au uh, fost aici mai devreme și au venit special uh, pentru punctul 7, am spus că discuția privind acest uh, punct va fi amânată pentru o întâlnire ulterioară pentru uh, a discuta împreună cu propuneri, uh, acest subiect împreună cu propuneri de monitorizare a obiectivelor de dezvoltare uh, durabile. Să trecem așadar acum la punctul 8. Contra um, lupta împotriva spălării de bani uh, prin intermediul dreptului penal. Aici avem un aviz pe un text legislativ unde comisia principală este Comisia Libe Raportorul nostru este domnul Ignacio Corao, raportor și pentru libe, mi se spune. Deci, un expert în acest domeniu. Am o mulțime de note um, legate de acest subiect, Ignacio, dar îți dau cuvântul pentru că uh, vreau să explici tu colegilor despre ce e acest raport atât de amplu. Sunt convinsă că înțelegi mai bine decât mine în ciuda notelor mele, așa că ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi vorbi în italiană. Qui ritorniamo. Se vorbi in italiană deoarece vom vorbi despre domeniile pe care le-am și studiat. Eu am studiat dreptul, sunt niște termeni foarte specifici juridici. Deci e raportul uh, de care mă ocup și la Libe. Acolo e un raport care ține mai mult de dinamica pur juridică penală. E important, deoarece se încearcă o armonizare a sistemelor penale din diferitele state membre. Deci avem oare mare problemă legată de spălarea de bani, de reciclarea de bani. Legile penale sunt diferite de la un stat la altul, sistemele de asemenea de uh, anchetare sunt diferite, banii obținuți din a, uh, activitățile ilegale sunt reciclați după aceea în economia legală. Uh, Asta afectează, bineînțeles, și concurența, sistemul de concurență mm, legală. Și să nu uităm, de asemenea, că există și problema că <laughs> există posibilitatea de a avea, de a deține capital care provine din activitățile ilegale. E un aviz important acesta pentru noi, deoarece de foarte multe ori acești bani sunt reinvestiți în uh, Uniunea Europeană în economia legală, însă de multe ori acești bani provin de pe urma activităților ilegale din țările terțe sau țările în curs de dezvoltare. De aia e important să înțelegem ce se întâmplă în țările în curs de dezvoltare și prin, uh, această, prin acest raport uh, al Comisiei Libe, pentru care pregătim noi un aviz în uh, Comisia de Dezvoltare, deci prin acest aviz vom încerca să venim cu acele elemente care le vor permite judecătorilor europeni să poată urmări originea ilicită a acestor fonduri, acestor bani. Să vadă, de exemplu, de, provin banii de pe urma traficului de droguri, de ființe umane, de pe urma corupției sau altor activități ilicite care, din păcate, sunt foarte frecvente în țările în curs de dezvoltare. dezvoltare. E important din punctul nostru de vedere ca statele membre să ia măsuri necesare pentru a consolida cooperarea cu țările terțe. Și asta pentru a putea coordona lupta transfrontalieră împotriva reciclării de bani, spălării de bani. De multe ori sunt uh, aici delicte de mediu fiscale, există o listă întreagă de astfel de delicte în raport și în propunerea de directivă înaintată de comisie. Din studiile făcute, am descoperit că multe țări în curs de dezvoltare au lacune regate de resursele umane sau de capacitatea de a avea niște instrumente de anchetă adecvate și din acest punct de vedere e important să, să se colaboreze mai mult uh, cu cei care în uh, interiorul Uniunii Europene au experiență și au mijloace pentru uh, anchetarea și urmărirea penală a acestor delicte. Deci schimburile de informații și de experiență sunt fundamentale aici. Amendamentul 9 și amendamentul 10 la articolul din directivă referitor la delictele de spălare a banilor. Acolo se uh, acordă o atenție deosebită uh, provenienței bunurilor, deoarece e important să uh, pedepsim uh, delicvenții acolo unde a avut loc delictul respectiv și fără cooperare între judecători acest lucru e imposibil. Aceasta e baza. Bineînțeles, sunt <laughs> raportor la raportul principal și raportor pentru aviz. Bineînțeles, încerc să fac o muncă coordonată și firește că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a asculta orice fel de propunere, atât pentru avizul comisiei noastre DEVE, cât și pentru uh, raportul principal de la LIBE. Mulțumesc, Ignațiu. Este într-adevăr important pentru că nu vom rezolva uh, niciun fel de agenda de dezvoltare dacă nu abordăm uh, exact uh, problemele acestea. Domnul Fenta. Mulțumesc, sunt uh, raportor din umbră din partea PPE și aș dori să-i mulțumesc lui Ignacio pentru munca sa foarte bună uh, cu pregătirea acestui aviz legat de directiva privind spălarea de bani. Cred că acest document este foarte important și din punctul de vedere al Comisiei noastre, DEVE, mai ales în ceea ce privește cooperarea noastră cu țările terțe. Am avut atacuri teroriste atât în Uniune cât și în afara Uniunii Europene și acestea ne-au arătat că, pentru a combate terorismul, trebuie să privăm grupuri, grupările teroriste de surse de, de finanțare. De asemenea, trebuie să putem identifica folosirea mijloacelor ilegale de către aceste organizații și acesta este un element cheie atunci când vorbim despre combaterea terorismului și a criminalității organizate. Cred așadar că um, avem nevoie și de un act delegat țintit spre identificarea țărilor terțe cu risc ridicat. Nu e vorba de a arăta uh, cu degetul o țară sau alta, ci despre a identifica acele jurisdicții cu care Uniunea Europeană poate coopera și este gata să o facă. Sigur, dacă există voință de cooperare și de partea cealaltă. În plus, am putea folosi ajutorul pentru dezvoltare. Această listă nu s ar referi doar la econ- limitarea legăturilor economice cu aceste țări, ci din contră. Datorită acestei liste și listei țărilor, um, datorită unei asemenea liste am putea controla mai eficient situația. Iar acei parteneri de afaceri care cooperează cu aceste țări ar putea să o facă cu mai multă încredere, ceea ce corespunde obiectivului nostru de a îndeplini recomandările grupului pentru securitate și a grupului special privind spălarea de bani. Evident, vom depune amendamente și mă bazez pe buna și fructuoasa noastră cooperare și pe sprijinul raportorului. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină la acest punct? Dacă nu, avem și un reprezentant al comisiei alături de noi. Domnul Bento Silva de la Direcția Generală Home și domnul Javier Fina am de la aceeași uh, direcție. Vă rog să vă prezentați. Nu știu cine vrea să înceapă. Mulțumesc. Uh, sunt uh, șef adjunct pentru contraterorism la DG Home. Mă bucur că am ocazia să spun câteva cuvinte. Voi fi foarte succint. Noi considerăm că este extrem de important ca Uniunea Europeană să pună capăt uh, spălării banilor și uh, finanțării terorismului. Știu că este una dintre principalele priorități ale Uniunii uh, de Securitate Considerăm evident că regimul actual uh, pentru spălarea banilor, uh, pentru combaterea spălării banilor nu este suficient de eficient, uh, nu există o uniformitate a definițiilor în statele membre și nu o să descriu conținutul propunerii pentru că îl cunoașteți foarte bine. mai ales datorită muncii domnului Corao. Evident, nu sunt în poziția de a exprima uh, părerea Comisiei vis-a-vis -vis de eventualele amendamente la acest moment, însă pot să vă spun cât de interesați suntem de acest uh, dosar și uh, considerăm că activitatea comisiilor parlamentare pe acest subiect este una de foarte bună calitate uh, datorită um, eforturilor coerente de cercetare ale raportorului. Cred că am spus suficiente pentru a înțelege care este atitudinea Comisiei vis-a-vis -vis de eforturile acestui, uh, acestei instituții în cadrul acestui raport și cu privire la propunerile um, care vin din partea dumneavoastră. În încheiere, câteva cuvinte privind uh, intervenția colegului care a făcut o referire la legăturile cu terorismul și la ce face Consiliul de Securitate în acest sens. Sunt uh, observații foarte importante. Într-adevăr, originea banilor în ceea ce privește riscul, după cum spunea domnul Corao, este esențială, însă nu vorbim doar de riscuri de evaziune fiscală sau uh, cele asociate în mod normal cu problema spălării banilor, unele dintre aceste riscuri sunt uh, legate direct de finanțarea terorismului și ne bucurăm să vedem că această comisie analizează acest aspect din perspectiva mai uh, holistică a legăturii cu dezvoltarea uh, pentru uh, securitate, așa cum facem și noi. Mulțumesc frumos, mulțumesc, doamna președinte, dorește cineva să mai intervină. Eu, dacă nu, eu am o întrebare, nu cunosc această legislație pentru că ține de mandatul liber, dar vreau să întreb cum va funcționa în practică, în teren, pentru că uh, ce înțelegem noi este că banii ilegali merg în imobiliare, în multe din uh, capitale. Londra uh, absorbe multe investiții, bani în achiziția de proprietăți și așa mai departe. Și apoi uh, mai e și problema țărilor care dau, din păcate, pașapoarte celor care investesc în țările lor. Dar mă întreb dacă există verificări pentru a vedea de unde vin banii acestor investitori. Știu că sau uh, lucrurile au devenit mai stricte, pentru că eu uh, primim bani din uh, străinătate ca eurodeputat, banca mi-a cerut să explic de unde vin acești bani. Deci lucru, au apărut reglementări mai stricte. Uh, dar trebuie să deschidem ochii, să vedem uh, ce se întâmplă fiecare în țara noastră, pentru că e clar că banii, o mulțime de bani sunt în afara sistemului și ar trebui să se vadă de unde vin ei, ai cui sunt. Uh, și cred, deși nu am verificat de curând, că banii confiscați uh, de la anumiți uh, lideri sunt încă blocați în anumite conturi, ei nu au fost returnați proprietarilor de drept și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de probleme, chiar dacă identificăm frauda sau uh, răufăcătorii, nu e ușor să returnăm banii. Acest nou text legislativ va aborda această problemă și apoi mai e și problema rezistenței din partea statelor membre. Heidi Hautala are acum ceva de spus. Da, dacă avem ocazia, aș vrea să întreb raportorul, dar și reprezentantul Comisiei, care sunt acum principalele obstacole în identificarea beneficiarilor, proprietarilor și a originii. Acesta mi se pare aspectul cheie și de aceea mă întreb care e situația în acest Da, toate aceste lucruri legate de imobiliare, fonduri fiduciare și proprietarii necunoscuți, acestea sunt marele, pro, marile probleme. Mai este o întrebare specifică pentru comisie și după aceea uh, revenim la raportor. Mulțumesc, sunt Andres uh, Stefanuc, uh, vin uh, de la... Sunt reprezentant uh, și al Digi uh, Justiție, care acționează în acest sector, pe lângă legătura mea cu... Uh, în direcția colegului meu, acest instrument abordează o parte din problemă, parte ce ține de uh, penal. Odată ce s-a dovedit în instanță că banii au uh, origine infracțională și proprietatea achiziționată este produsul final al introducerii banilor în sistemul legal financiar, atunci da, cu acest instrument vom avea un mijloc mai bun de a aborda problema. Acum, în fiecare stat membru avem diverse tipuri de sentințe, pedepse, termeni de încarcerare și condiții de dovedire a unui caz. Când se adoptă acest instrument însă, lucrurile vor fi mult mai armonizate și atunci va fi mult mai ușor pentru un procuror din Spania să facă apel la colegul său din Italia sau din Bulgaria pentru a își uh, dovedi cazul. Acesta este unul dintre principalele aspecte pe care încercăm să le acoperim. Este adevărat că ne bazăm uh, pe Convenția Consiliului Europei care uh, abordează aceeași problemă și, în mod normal, ne așteptăm ca uh, statele membre, care sunt membre și la acea convenție, să aibă măsuri mai armonizate, dar nu se întâmplă așa și, prin urmare, instrumentul acesta este foarte util pentru că, într-adevăr, va armoniza condițiile pentru procurori și pentru cazurile judecate în diverse state membre, dar este doar o piesă din puzzle și ca să răspund și la uh, legat de aspectul uh, beneficiarului, uh, proprietății. Textul merge cu directiva privind uh, uh, directiva împotriva spălării banilor care a fost adoptată în 2015 și a intrat în uh, vigoare în iunie 2017. De fapt, nu a avut, acesta a fost termenul pentru ca statul, statele membre să transpună legislația internațională, iunie 2017, dar nu s-a întâmplat așa în toate statele membre și, în plus, acum încercăm să modificăm acest text legislativ. Suntem la al șaselea, al șaptelea trialog acum, care discută despre modificarea respectivei directive. Și punctele în care încercăm aceste modificări se referă direct la tipurile de uh, proprietate pe care le analizăm, să, de asemenea să oblige entitățile să aibă o uh, măsuri mai bune de analiza clienților și să clarifice mai bine condițiile pentru stabilirea proprietarului beneficiar. Așadar, instrumentul preventiv, această a patra directivă de spălare a banilor, merge mână în mână cu acest text care acoperă partea penală care vizează băncile, instituțiile financiare și alte instituții atunci când fac procesul de due diligence pentru clienților. Mulțumesc frumos. Cred că uh, Comisia Econ este cea, uh, de, Comisia de Fond aici, nu doar, și uh, LIBE se ocupă de negocieri. Ignațio, poate ne poți spune mai multe despre politica din spatele acestor lucruri? Da, referitor la <clears throat> directiva împotriva spălării de bani. Bineînțeles că e implicată și Comisia Econ și s-a pierdut mult timp, din păcate, deoarece cei de la Econ uh, nu vroiau ca această directivă să fie alocată și uh, a avut loc președin, uh, conferința președinților, a fost implicată și Libe, deci de aceea s-a cam pierdut timp și acum încercăm să pierdem timpul pierdut. Din punct de vedere tehnic e corect ceea ce a sublinea Comisia. E vorba aici de o armonizare a sistemelor penale. Armonizare înseamnă că astăzi în uh, diferitele state membre există diferite căi de a înțelege aceste delicte și acele fapte. Cultura juridică jurisprudența în anumite state cu privire la delictele de spălare a banilor e diferită. Uneori există anumită jurisprudență uh, care nu e recunoscută în alte state membre. V-aș putea da exemple. De pildă, în Italia există instrumente pentru a combate crima organizată. S-a creat asta de-a lungul timpului pentru a combate uh, mafia deci adevărata luptă împotriva mafiei, a început să dea uh, roade atunci când am atacat capitalul. Deci s-au prevăzut instrumente pentru a îngheța și confisca capitalul celor care erau bănuiți de activități uh, criminale, deci de spălarea banilor în economia legală. Deci când am început să lovim dur crima organizată, atunci a fost. Deci, în alte țări, acest concept lipsește cu desăvârșire. Deci există milioane și milioane de euro care sunt investite. Doamna președinte se referă la ce se întâmplă la Londra, pe piața imobiliară sau ce se întâmplă pe piețele financiare. Deci pentru sistemele juridice din multe state membre nici măcar nu se pune întrebarea originii acestor bani. De aceea directiva aceasta va fi importantă, deoarece se încearcă crearea unui sistem juridic uh, intern cu aceleași sisteme de referință. Judecătorii spanioli, italieni din Finlanda sau Germania sau Polonia vor avea practic același instrument de referință. Deci, dincolo de colaborare, de cooperare care există, există cooperare judecătorească, se dorește să existe și această directivă care să ofere practic aceiași parametri de referință pentru a-i uh, Uh, urmări și pentru a-i uh, lovi pe cei care dețin acest, uh, aceste fonduri ilegale. Deci există experiențe, s-a arătat că există rezultate bune, deci încercăm să explicăm cum anume am reușit să uh, punem mâna pe aceste uh, fonduri ilicite. Deci aceasta este ideea din spatele acestei directive. Și acum, din punct de vedere al țărilor în curs de dezvoltare, deoarece, bineînțeles, există foarte mulți bani care provin din exterior și e mult mai greu să traseze acești bani, chiar dacă ai un sistem de colaborare, cooperare internă în Europeană. Ei bine, pentru aceste țări trebuie să încercăm să folosim niște parametri care să ducă la mm, uh, aprinderea unui radar, de exemplu, unui semnal de alarmă. Când vezi că există sume extrem de mari care ajung pe, ca, pe piața noastră, apar și probleme de concurență internă. Cetățeanul care vrea, de exemplu, să-și deschidă o activitate, cu cine trebuie să intre în concurență? Cu cineva care spală bani de pe urma traficului de ființe umane sau de pe urma altor delicte ce țin de crima organizată sau traficul de arme sau delictele de mediu, cine știe unde în lume. Deci e o problemă de concurență. Deci noi trebuie să avem și acest obiectiv de a-i proteja pe cei care acționează legal față de cei care, uh, iată, din, din păcate, uh, au astfel de bani ilegali. Deci trebuie totuși să forțăm puțin aici uh, nota și să forțăm puțin mâna. Deci trebuie să punem accentul pe originea legală a capitalului tu trebuie să-mi dovedești că banii pe care ai sunt legali, au o, uh, o proveniență legală. Deci nu eu, ca stat, trebuie să dovedesc că banii sunt ilegali. Deci în Italia așa stau lucrurile. Deci atunci se schimbă clar optica juridică și doar așa poți să combați uh, eficace uh, crima organizată. Mulțumim! Da, este un dosar important în, mână în mână cu directiva pentru împotriva spălarea, spălării banilor și așa putem să vedem ce se întâmplă cu sumele ilegale din afară, pentru că aici e vorba de uh, legislația internă din statele membre, dar e vorba și de sume care sunt puse uh, la dispoziția oamenilor ilegal în alte părți, în afară. Deci, nu este un răspuns exhaustiv la problemă, dar vă mulțumim pentru explicații, mulțumim DigiHome pentru prezență. Termenul pentru amendamente este 7 septembrie la ora prânzului. Iată, am eliminat un punct de până de zi și terminăm cu 20 minute mai devreme, timp suficient pentru prânz. Nu uitați, votăm la ora 3. Uh, va fi un vot lung, dacă nu mă înșel. Da, mi se confirmă că așa este, cu multe amendamente de compromis, așa că ne revedem cu toții la ora 3. Mulțumesc și mulțumesc interpreților.